sau la televizor pe un anumit canal. Vă amintesc că am prezentat filmele Silvia Costa, doamna Duran și cu mine am fost la Veneția și am avut uh, ocazia să cunoaștem regizorii și actorii și să pre- ...27 de fani ai filmului pe care i-am uh, invitat la Veneția. Ei au putut să se uite la toate filmele, au discutat între ei. A fost, uh, într-adevăr, uh, o reuniune a 27 de naționalități care uh, au discutat despre aceste filme. Trebuie să vă spun că s-a creat o rețea europeană. Anul trecut am avut 27, anul acesta avem 27. Sunt tineri care rămân, vor rămâne în contact dincolo de acest eveniment și prin angajamentul nostru în acest domeniu um, au ajuns uh, mai aproape de ideile europene. Am discutat cu ei și am încercat să le răspundem la toate întrebările. Încă un punct aici. Între timp am convins Fundația Robert Bosch din Germania Uh, ca la anul, suplimentar față de, 20, față de cei 27 tineri din Germania, din, uh, uh, din toate statele membre, să invite și tineri din statele din Balcanii Occidentali. Deci vom avea aproximativ 34-35 de tineri la anul. pe 15-16 noiembrie, înainte să fie uh, acordat premiul Lux, vom avea o reuniune cu jurnaliști din toate uh, țările și vom face un seminar cu jurnaliștii, unde vor fi invitați și jurnaliștii uh, Vom face un seminar cu aceștia, uh, vom discuta despre filme și despre uh, Uh, toate celelalte lucruri. În aceeași zi vom avea uh, ceremonia de acordare a premiului. Asta am dorit să vă spun cu privire la premiul uh, Lux. Am să vă rog să vă implicați în acest, în acest eveniment um, și să participați în calitate de juriu, pentru că este cel mai mare juriu pentru un astfel de eveniment. Uh, oui, merci. Da, doar o întrebare. O întrebare referitoare la modul în care sunt selecționați tinerii care participă la acest eveniment. Tinerii care vin sunt uh, aleși de către SIE Europa. Este o licitație, practic, o, un apel Uh, către tineri în uh, rețea de cinematografe europene. Uh, tinerii trebuie să-și depună o candidatură, trebuie să-și descrie implicarea în acest domeniu. Este o, o, o selecție asupra căreia noi nu avem influență. Ea este făcută de către cine Europa și de către cine Europa și așa va rămâne. Trecem la ordinea de zi. Primul punct este votul cu privire la marca patrimoniului european. Este foarte ușor. Cine este pentru? Mă scuzați, așteptați o clipă. PP-ul are două voturi în plus. Doamna Corea, două persoane nu au voie să voteze, vă rog. E în regulă? În regulă. Iată, sunt persoane care nu au voie să voteze, dar sunt prezente. Felicitări! Cine este pentru, așadar, această recomandare? Cine este împotrivă? Abțineri? Nu este necesar. Așadar, cu unanimitate se adoptă. Felicitări doamnei Paliadeli și raportorilor din umbră. Bonnet, more or less. Okay. European cinema in... Trecem acum la cinematograful european în era digitală. Este vorba despre un raport al domnului Boris, Piotr Boris. Spune că încă mai așteaptă bebelușul bineînțeles, așteaptă împreună cu soția, <laughs> nu așteaptă singur. De aceea nu poate fi prezent și înțelegem acest lucru. Foarte bine, avem aici lista de vot. Există vreun comentariu înainte de a vota? Nu? Foarte bine. Atunci, votăm. 34 pentru, împotriva, țineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se deschide votul electronic. S-a închis votul cu se respinge cu 15 la 8. 39 pentru, 38, ă, se scuze, doamna președinte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se, ado- se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, este caduc. Așa este.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 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă,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 Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 12 se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 71 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 72, împotrivă, abțineri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 S-a închis votul. 12 la 16 se respinge. 80 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 95 împotrivă, abțineri se adoptă. 96 este retras, 97 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă cu 15 la 13, 98 pentru,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 se respinge cu 15 la 12, 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 120 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă, 121 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 16 la 12. 122 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 123 pentru, împotrivă, abțineri abțineri se respinge, 126 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 124 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 125. 127. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 129. Vot pe părți, prima parte, prima pentru împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 12 respins, 130 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 131 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 132 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 133 vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 135 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 11 se respinge, 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 137 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 138, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 139, pentru împotrivă, abțineri, se respinge 140, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 141, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 142, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 144, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. ...15 la 14 se adoptă. Trecem la 149. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul, 16 la 12 se respinge, 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri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 împotrivă, abțineri, se respinge 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 168 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul pentru 168, s-a închis votul. 19 la 9 se respinge. 169 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 171 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 172 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 173 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 174 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 175 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 176 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 177 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 183 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 14 se respinge. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 193 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. le spune doamna președinte. Pentru voi e gimnastică și eu îmi stric vocea. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, 6 este caduc. 7 pentru, împotrivă,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 Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 22 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 24 pentru,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 Vă mulțumesc. S-a închis votul. 28 la 0. Este incredibil. Domnule Migalski. Vă mulțumesc foarte mult. Să sperăm că în curând se va naște copilul domnului raportor. Trecem la următorul uh, punct. This is the um, story of the floor on compromise one no. and talk about my not. Any so, uh, I, was told I should give the floor to Mrs. Hannibal and to Mr. Scurry. Mi s-a spus că trebuie să dau cuvântul doamnei Hannibal și domnului Corea pentru compromisul 1. Totul este clar? Aveți ceva de spus? And it's clear. Um... Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce mă privește, aș fi vrut să respectăm lista, să respectăm lista de vot. Știu că domnul Corea are un amendament, dar ideea sa a fost deja inclusă în amendamentul de compromis. Deci ar trebui să menținem lista de vot. Dacă compromisul 1 se adoptă cu procedura normală, atunci ă, toate bune și frumoase. Dacă nu, vom vota celelalte ă, amendamente. Vă rog să respectăm procedura. Domnul Corea. Amendamentul care au fatto il numero 45 Mulțumesc, doamna președinte. Am prezentat amendamentul 45, care era de fapt o adăugire față de text. în așa fel încât să existe egalitatea șanselor în materie de învățământ. Deci o societate bazată pe egalitatea șanselor și bazată, spun eu, în continuare și pe nediscriminare și pe merit, pentru că mie mi se pare că meritul în acest context este deosebit de important. Și ideea aceasta nu se regăsește în uh, compromis. Deci insist asupra acestei noțiuni de merit. So, Doriți să mai faceți un comentariu? Nu, comentarii nu facem, nu lansăm o discuție. Okay, those who, don't, who, who do not want to compromise, no. Cei care doresc, nu doresc să, doresc să voteze 45 ar trebui să fie împotriva compromisului 1. Deci uh, lucrurile sunt clare. Ridică, ați ridica mâna pentru că e amendamentul dumneavoastră, veți ridica mâna, e amendamentul dumneavoastră și arătați cum anume trebuie să se voteze, ce obțin trupelor din PPE. Foarte bine. Începem. 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, verificăm electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul, 17 la 11 se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 15 se adoptă, 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 de la Ample. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 33 pentru, împotrivă abțineri. Încă o dată, 33 pentru, împotrivă ab abțineri se adoptă 34 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 2 de la Empel pentru, împotrivă abțineri se adoptă 35 pentru, este caduc de fapt 36 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul, 17 la 11 se respinge, 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul pentru 40. S-a închis votul. Se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul, 20 la 8 se adoptă. Trecem așadar la 48 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. 52. S-a deschis votul, s-a închis votul. 14 la 15 se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 14 se respinge, 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem așadar la 62. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru,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 se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cineva n-a putut vota? 16 la 10 se adoptă. Trecem la 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul pentru 89. S-a închis votul. 16 la 13 se adoptă 90 pentru, este caduc, îmi cer scuze, 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 99 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 99, s-a deschis votul, s-a închis votul,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 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, 119 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu sunt sigură că situația e în regulă cu socialiștii. Este în regulă? Bun. E bine. Trecem la 11. Ample. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. 126. Pe două părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 18 la 10. 127 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 128 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 129 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 131 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 abțineri, trebuie să verificăm, s-a deschis votul la 147. S-a închis votul. 17 la 11. 148. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul la 153. S-a închis votul. Se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 160 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 50, 159 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 158 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 162 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 163 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 164 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 166 este retras, 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 170 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 173 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul la 173. S-a închis votul. 19 la 10. Se adoptă 174 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 175 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 176 pentru. Împotriva abțineri se respinge 177 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 178 pentru. Împotriva abțineri se adoptă amendamentul oral 5 pentru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 19. S-a închis votul. Se adoptă 20 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 21 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 22 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 23 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 5 de la Ample pentru,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 împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă 45 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul, s-a închis votul, 17 la 10 se adoptă, 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 la 1, 25 la 1. Felicitări, doamna Hannibal. Și felicitări și raportorilor din umbră. So, I hope it will go a little bit faster now we come to the local guard. Local guard? To local guard. You have to say something. Trecem la raportul guard. Vă rog. Well, um... Da, am o singură observație. Uh, vreau să anunț no problem at all. că nu există nicio problemă a existat doar uh, ceva în legătură, legătură cu un amendament oral, dar sigur doamna Paliadeli va reveni asupra uh, acestuia cu explicații. Restul este în regulă. Uh, amendment 1. Mulțumesc, începem. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 13 se respinge. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, Odată aveam și o dreptate, spune doamna președinte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5.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 împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul la, 12, la 13. S-a închis votul. 15 la 12 se respinge, 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 la 2. Felicitări! Vă mulțumim foarte mult, domnule Lochegard, pentru munca dificilă depusă. Trecem la revizuirea politicii europene de vecinătate. Doriți să interveniți, domnule Migalski? Nu. Începem. 1. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, verificăm electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Trecem la 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, Verificăm, s-a deschis votul la 5. S-a închis votul. 14 la 14 se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru,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 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 26 pentru, împotrivă, verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 23 pentru că o persoană avea cartela, 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 32 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm, la 32 s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 9 se adoptă. Nu prea s-a văzut din sală. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, verificăm. 38, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul 18 la 10. Doamna Șache, baia trage pe cei de stânga, ba pe, pe ceilalți. E chiar la centru, cum sunt liberalii uneori. Compromisul numărul 5. Pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul la compromisul 5. S-a închis votul. 15 la 12 se adoptă. 45 pentru, împotrivă, încă o dată 45. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final. Deschid votul. Închid votul. 26 la 2. Mulțumim raportorului. Iată, am terminat cu exercițiile, spune doamna președinte.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 Ok, Ich darf äh, zu unserer Bun. Vom uh, reveni la exerciții mai complexe. Avem acum audierea pe un subiect foarte important și anume spațiul european de uh, educație, de înaltă educație. Uh, se potrivește, pentru că avem un raport cu privire la Bolonia, vom avea un raport cu privire la comunicarea Comisiei și, dacă vă amintiți, în 2008 a existat și raportul pe care eu l-am făcut cu privire la Bolonia, pe care l-am și votat în plen. Iată, suntem câțiva ani mai târziu și este interesant să vedem care este situația între timp. S-au schimbat o serie de lucruri în, și s-au îmbunătățit în ultimii trei ani, însă obiectivul principal al procesului Bologna era să se creeze un spațiu european al învățământului, al educației superioare a fost lansat oficial în 2010. Uh, în 2010, um, obiectivul era însă și să se crească mobilitatea. Însă nu pot să zic neapărat că mobilitatea a, fost, uh, a crescut. În multe domenii, uh, studenții nu mai pot să meargă în străinătate pentru că uh, studiile de bachelor sunt atât de uh, pline și de uh, solicitante, uh, profesorii nu și-au dat seama că era așa cum a fost ea trecut, că studenții trebuie să învețe mai degrabă cum să învețe decât să fie umpluți de informații. Uh, Asta este opinia mea personală pe care am obținut-o, pe care, la care am ajuns în urma unor discuții cu studenți și cu profesori. Oricum, mă bucur că am, am primit o mm, comunicare din partea comisiei uh, care um, dorește obținerea, atingerea uh, obiectivelor pentru 2020, anume uh, capacitatea absolvenților de a fi angajați. Anul trecut uh, am avut raportul colegului Val Schmidt cu privire la uh, universitate și economie și cred că toate acestea se potrivesc cu aceste noi idei. Ceea ce mă bucură în acest domeniu este că există o inițiativă din partea Comisiei și că avem așadar această comunicare prezentată Parlamentului, pentru că la procesul de la Bolonia nu s-a întâmplat asta. Comisia a privit, iar Consiliul a căzut de acord la nivel interguvernamental, a utilizat instrumentele Comisiei, n-ar fi putut altfel, însă, în principiu, a evitat tot ceea ce se putea face mai bine în procesul Bolonia de la bun început. Acum Comisia uh, merge pe calea cea bună, a elaborat o comunicare cu care trebuie să vină în Parlament, iar noi, prin răspunsul la această comunicare, vom putea depune presiune asupra Consiliului să facă în sfârșit ceva în acest domeniu. Așadar, sunt recunoscătoare că astăzi putem avea această audiere și avem, de asemenea, posibilitatea de a discuta cu experți de origine foarte diferită. Îl avem pe domnul profesor Giunio Luzzato, membru al grupului italian al experților Bologna, domnul Jerry O'Sullivan din uh, Irlanda, de la Autoritatea pentru Învățământ Superior, domnul Mark cu Matila de la Academia Finlandeză, iar apoi domnul profesor, profesor Michel Fetri, secretar general al platformei um, cu privire la EUCIS, uh, cu privire la învățământul pe parcursul întregii vieți. Nu avem nicio doamnă. Bun venit domnilor! Ne bucurăm că ați răspuns la uh, invitația noastră. Îl avem și pe raportor alături de noi. Cu toții ne bucurăm că putem intra în detalii cu privire la această tematică. În primul rând vom avea o prezentare din partea experților. Fiecare expert știe că trebuie să respecte un timp de 10 minute nu este mult, însă noi știm în calitate de deputați că se poate spune foarte mult în 10 minute, pentru că noi avem voie să vorbim numai 3 minute în plen, de cele mai multe ori. Apoi vom avea o, o sesiune de întrebări și uh, răspunsuri, iar apoi experții de întrebări, iar apoi experții vor putea răspunde, fiecare în aproximativ 5 minute. Vom întreba comisia dacă are ceva de spus și președinția poloneză dacă este reprezentată. Bun venit și dumneavoastră, așadar. Încă un punct uh, tehnic. Trebuie să uh, vă amintesc că această reuniune uh, este emisă pe internet Uh, lucru care are de a face cu comportamentul colegilor uh, care sunt în sală și uh, sunteți rugați să utilizați microfonul de la stânga dumneavoastră și să îl opriți în momentul în care ați încheiat, astfel încât uh, camerele să uh, vă și vadă cum trebuie. Îi urez bun venit uh, și domnului Mircec Maciniac, secretar de stat, și domnul Andreș Cochievici, directorul uh, Departamentului de Strategie în uh, Ministrul Educației, domnul Adam Tusson, iată, tocmai a venit, director general pentru educație și cultură uh, și uh, unitatea pentru Erasmus. Începem și dau cuvântul primului vorbitor, Încep cu domnul Luțato. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you. I'm um, quite uh, Mulțumesc, sunt onorat să fiu aici. Uh, o să încep deja pentru că 10 minute trec repede. O să parcurg uh, ideile care au fost um, puse la oaltă în uh, timpul ultimei reuniuni a miniștrilor de la Louvain Am uh, continuat plecând de la sfârșitul uh, ultimului deceniu de la, uh, al sistemului Bologna și începând noul sistem al educației superioare în Europa. Există noi puncte în, există puncte diverse în comunicatul de la Louvain și mă voi concentra pe cele care nu vor fi discutate și de uh, vorbitorii care vor urma după mine. Deci nu voi intra în detalii privind învățământul pe tot uh, parcursul vieții sau spațiul european de cercetare, pentru că ele fac obiectul prezentărilor ulterioare. Prin urmare, analizând uh, ideile din uh, comunicatul de la Louvain, Aș dori mai întâi să subliniez faptul că există acolo o declarație importantă cu privire la finanțare, și anume că în cadrul responsabilității publice confirmăm că finanțarea publică rămâne principala prioritate pentru a garanta accesul echitabil și continuarea dezvoltării durabile a instituțiilor autonome de educație superioară. Este principiul introdus acolo și trebuie să ținem minte că de la început Comunicatul de la Berlin din 2003 spunea deja că educația superioară este un bun public și o responsabilitate publică. Sigur că acest lucru nu este acceptat de toată lumea. Procesul de la Bologna merge în uh, direcția uh, spațiului uh, european de educație superioară și începe cu prezentarea pe, cu uh, propoziția pe care v-am citit-o. Se referă, desigur, și la dimensiunea socială. Și aceasta a fost indicată în comunicatul pentru procesul de la Bologna. Trebuie să spunem că suntem departe de a avea rezultate satisfăcătoare. și aveți o imagine din Euridice și vedeți aici că, dacă ne uităm de sus în jos, dacă majoritatea studenților În stânga aveți uh, minoritatea studenților care plătește taxe și în dreapta majoritatea celor care plătește taxe și vedeți că partea din dreapta și de jos este cea mai populată. Deci, uh, majoritare sunt statele unde minoritatea are locuri bugetate și, majoritatea, și minoritatea plătește taxe iar în partea cealaltă avem uh, statele unde majoritatea primește locuri bugetate și minoritatea plătește taxe. Cred că se vede aici clar că uh, dimensiunea socială este foarte importantă. I'm um, not uh, saying anything about that. Nu o să spun nimic despre învățământul pe tot parcursul vieții, ci o să mă refer doar la capacitatea tinerilor de a ocupa un loc de muncă. Uh, trebuie să spunem că trebuie luate măsuri pentru aprecierea diplomelor de uh, bachelor, de licență. În ultime, multe state europene ele sunt un lucru nou, în timp ce în altele ele există de decenii. Și aș dori să citez că fostul președinte al uh, Asociației Universităților Europene, uh, profesorul Winkler, a spus în Viena cu ocazia celebrării deceniului procesului uh, Bologna că capacitatea de a, ocupa, de a ocupa un loc de muncă al absol, a absolvenților este unul dintre principalele obiective care trebuie să fie avut în vedere. Asta și pentru că administrația publică și serviciile publice nu apreciază așa cum trebuie uh, aceste valori. Cu siguranță e vorba despre o politică care ar trebui să reprezinte o prioritate, această apreciere a diplomelor de licență. Toate aceste puncte pe care le parcurg acum reprezintă prioritățile principale pentru următorul uh, deceniu, în baza comunicatului de la uh, Louvain. Să continuăm. Acesta este un punct fundamental. Ați spus la început ceva uh, despre faptul că nu s-a făcut suficient pentru ca toți profesorii din universități să fie convinși de ceea ce este scris al pe negru ca și principiu. Și o să vă citesc doar câteva propoziții care sunt general acceptate, și anume că uh, ideea de a centra programe pe rezultatele de învățare ale studenților și nu pe conținutul prelegerilor profesorilor nu este, univers, este acum universal acceptat ca principiu de bază. Flexibilitatea curiculei este necesară pentru a se ocupa de talentele individuale și ajută la uh, întărirea mobilității și a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții. Utilizarea descriptorilor de la Dublin și a sistemelor de credit ca ECTS par să fie generalizate. Din păcate, uh, uneori acestea nu sunt uh, acceptate la scară largă de toate uh, comunitățile profesorilor universitari. Uh, ideea este să se disemineze bunele practici în cadrul instituțiilor și, dacă am înțeles bine ce ați spus în germană la început, ar trebui să facem mai mult pentru a pregăti și profesorii universitari în uh, acest sens. Cercetarea este singura calificare pe care trebuie să o aibă un profesor, în timp ce uh, partea pedagogică este considerată că vine de la sine, dar trebuie să te pregătești și cu noi tehnici și metodologii de predare. Va fi și o prezentare despre învățarea pe tot parcursul vieții. Yes. Uh, so, uh, not, nothing more about... Uh... Deci cam atât despre mobilitate. E un slide care nu vrea să apară, dar oricum am vrut să vă mai spun încă ceva despre flexibilitatea eh, curriculei, care este unul dintre instrumentele fundamentale pentru garantarea mobilității și învățării pe tot parcursul vieții, pentru că dacă nu avem o, un mijloc prin care eh, curicula să fie asociată cu nevoile fiecărui student în parte, sigur că mobilitatea și învățarea pe tot parcursul vieții se află în dificultate. În documentul pe care vi l-am transmis și în comunicat există indicații despre instrumente, nu doar despre obiective și uh, ținte. De, ca de exemplu, o mai bună organizare a datelor. Cu ceva timp în urmă uh, am uh, realizat o evaluare independentă cu privire la rezultatele procesului de la Bologna și rezultatele au arătat că această evaluare nu ar putea să fie uh, atât de completă și de bine organizată pe cât ne-am fi dorit, pentru că datele sunt insuficiente și nu sunt omogene, fiindcă provin din state diferite. Uh, prin urmare, acesta ar putea fi un obiectiv al Uniunii Europene și al Comisiei să ajute pentru a obține o organizare unitară a datelor. Nu este simplu, pentru că uneori și în același stat datele sunt greu de colectat de la diversele universități. Dar cu siguranță este un lucru foarte important dacă vrem ca în următorul deceniu să avem rezultate care să poată fi măsurate și evaluate. Un alt punct se referă la instrumentele uh, de transparență multidimensionale. Nu o să intru în detalii referitoare la uh, problemele care apar ca urmare a clasificării, dar se știe că multe clasificări care au influență asupra politicilor universitare analizează doar unele aspecte și, de exemplu, nu, se, nu există nicio clasificare care să uh, arăte felul în care universitățile acționează în ceea ce privește idei acționează în direcția îmbunătățirii dimensiunii sociale. Se desfășoară acțiuni în acest sens, dar și, oricum, ar trebui să reprezinte și ea o prioritate pentru a evalua nu doar rezultatele de cercetare ale universităților, ci și alte obiective și alte misiuni ale acestora. În sfârșit, cred că mi-a expirat și timpul. Aș vrea să spun că, cu siguranță, nu există o suficientă coordonare în rândul diversilor actori și mai ales între Uniunea Europeană și state. Avem două cadre de calificări diferite, cadrul european al calificărilor, care a fost uh, creat pentru a ține seama de învățarea pe tot parcursul vieții și care nu este organizat uh, împreună cu descriptorii de la Dublin, care au fost deja adoptați uh, pentru a fi în corespondență cu diplomele de uh, licență, masterat și um, doctorat și, deși se spune că cele două ar fi compatibile, nu prea sunt compatibile, pentru că dacă uh, cineva vrea să aibă diplomele utile pentru învățarea pe tot parcursul vieții, de fapt, uh, are de uh, lucrat cu două sisteme diferite care nu prea sunt compatibile. De aceea trebuie să facem mai multe pentru coordonare. Mulțumesc frumos! Vielen Dank! Sie haben uns, und mir zumindest, aus dem Herzen Vă mulțumesc. Trebuie să vă spun că v-ați adresat direct inimii mele. În regulă. Urmează domnul O'Sullivan, șeful um, programelor europene la Autoritatea pentru Învățământ Superior. Aveți cuvântul, domnule profesor. Micro, micro. Vă rugăm să vă aprindeți microfonul. Bună dimineața tuturor! în limba gaelică. În prezentarea mea din această dimineață voi încerca să vă prezint lecțiile ce le putem învăța din Irlanda, din cazul irlandez. Să vă prezint care, sunt, care a fost experiența noastră în trecutul în învățământul superior. Um, bineînțeles, aici trebuie să vedem contextul național din punct de vedere istoric. Educația, învățământul uh, în Irlanda a reprezentat întotdeauna o experiență deosebit de importantă, pentru că, din punct de vedere tradițional, și istoric, noi în Irlanda nu am avut prea multe resurse naturale și am avut foarte mult succes uh, în dezvoltarea economică tocmai datorită învățământului. Deci oamenii trebuiau să se formeze pentru a-și putea îmbunătăți nivelul de viață. Mobilitatea, de asemenea, a făcut parte întotdeauna din experiența noastră, pentru că foarte multe persoane au părăsit țara pentru a-și căuta o viață mai bună în alte, uh, în alte uh, părți ale lumii. Și um, acum învățământul a fost îmbunătățit, ceea ce înseamnă că și perspectivele de, și nivelul de viață în Irlanda s-au îmbunătățit. Și aș putea eventual să vă arăt un uh, diapozitiv foarte interesant despre modul în care a evoluat nivelul de, de educație în rândul uh, oamenilor de-a lungul anilor. Dacă vă uitați, în perioada 1990 până în 2000 a existat un vârf și vedem că această curbă a scăzut în ultimii ani. Și vedem că există o participare foarte clară la uh, învățământul superior, o rată printre cele mai ridicate din întreaga lume. Uh, tinerii care au 17-18 ani se înscriu apoi în uh, instituții de învățământ superior. Și asta într-un număr destul de mare învățământul superior, instituțiile de învățământ superior acționează în mod diferit în funcție de fiecare țară, pentru că trebuie să facă față uh, nevoilor locale, culturale, istorice. Și pentru a avea această hartă a învățământului superior peste tot în Europa, acest lucru reprezintă o provocare, pentru că asta ține foarte mult de uh, modul în care s-a dezvoltat fiecare națiune și modul în care ea a găsit răspunsuri la diferite situații care au uh, putut interveni, au putut apărea de-a lungul istoriei. Și participarea, bineînțeles, la învățământul superior uh, cunoaște o rată mai ridicată în anumite țări decât în alte țări, în anumite regiuni Uh, mai degrabă decât în altele, cum ar fi, spre exemplu, în regiunile rurale și așa mai departe. Apoi putem face o clasificare în funcție de țările occidentale și printre acestea putem include, spre exemplu, țările în care se vorbește engleză, anglofone, uh, Australia, Statele Unite ale Americii, Canada și așa mai departe. Și apoi putem veni uh, pentru a completa harta cu țările din Europa. Și știm că foarte multe Um, tendințe din punct de vedere istoric au putut fi chiar contradictorii la un moment dat în evoluția învățământului superior. În fine, în momentul în care Irlanda s-a alăturat procesului Bologna în 1999, în momentul în care s-a lansat procesul Bologna, noi am participat la declarația inițială și eram deja gata să răspundem la acele criterii de calitate, la criterii de accesibilitate la învățământul uh, superior, așa cum erau ele prevăzute în procesul Bolonia. Acum se vorbește și despre sociunea, regiunea, uh, despre dimensiunea, mai iertați, socială, care de asemenea este deosebit de importantă. Irlanda a mers poate și mai departe decât alte țări în ceea ce privește obiectivele uh, procesului Bolonia, Uh, și Asta se datorește faptului că sistemul, așa cum a fost el a adoptat ca urmare a procesului Bolonia, corespundea în linii mari cu sistemul deja existent. Deci am reușit să răspundem la prioritățile care fuseseră fixate în procesul Bol- Bolonia și care erau deja priorități la nivel național. A existat această compatibilitate sporită între ambele elemente. avem un, aveam un cadru național de uh, fixare a calificărilor și a nivelului diplomelor și acest lucru a fost luat drept bază pentru sistemul și uh, uh, cadrul de calificare utilizat în procesul Bologna. Aș putea să vă dau și alte exemple despre experiența noastră care ni s-a părut, exemple care ni s-au părut foarte interesante. Uh, spre exemplu, sprijinul guvernamental uh, față de învățământul superior, care a fost unul foarte ridicat. Și vă uitați la diferite agenții care au fost in, uh, instaurate, înființate și care se ocupă cu toate aceste probleme de calificări. Avem agenții care se ocupă de problemele de acces la învățământul superior și de prezentarea în diferitele straturi sociale ale populației. Uh, Apoi, probleme legate de, ce, de studenții cu uh, handicap sau cu anumite uh, disabilități și așa mai departe. Și vedem că există un sprijin național foarte, foarte ridicat al autorităților naționale, foarte ridicat față de învățământul superior. Apoi, participarea noastră, spre exemplu, la programul Erasmus, uh, pentru că aici e vorba de mobilitate. Uitați-vă la evoluția cifrelor. Uh, ele nu au făcut decât să crească până în prezent. Apoi, au mai existat și alte uh, studii referitoare la vârsta de acces la învățământul superior și a existat și o consultare publică foarte largă care a fost lansată cu scopul ca într-o țară în care populația este destul de redusă ca a noastră să uh, uh, se analizeze întreaga situație pentru a vedea dacă sistemul este suficient de flexibil, dacă el răspunde la toate nevoile naționale, dar și internaționale din domeniu. Acum, ce putem învăța uh, din procesul Bologna, uh, așa cum s-a desfășurat el în ultimii ani în Irlanda? Aș putea să ilustrez cu câteva exemple în materie de mobilitatea studenților. Și acest lucru a fost preluat de altfel și uh, în strategia UE 2020, mobilitatea studenților fiind o prioritate. Și programul Erasmus este unul dintre acele programe cheie în care uh, această mobilitate se poate exprima. E vorba de studenți care merg să studieze în străinătate și vedem că acum 5 ani de zile Irlanda cunoștea o situație, aș spune eu, din acest punct de vedere de declin. Însă în ultimii ani ea, situația s-a modificat și cifrele au crescut tocmai pentru că s-au adăugat aceste uh, cifre legate de plastări uh, diferitele opțiuni pe care le stud- pot alege în curicula de învățământ. Și acest lucru a încurajat mai mulți studenți să caute oportunități de formare în exterior, lucru care le va permite ulterior să găsească mai ușor un loc de muncă. Însă, bineînțeles, trebuie să îmbunătățim uh, potențialul și posibilitățile de mobilitate și asta încearcă să facă toți uh, miniștrii de uh, învățământ Uh, în diferitele state membre și anume să găsească o posibilitate de a spori mobilitatea, pentru că uh, aceasta reprezintă un atu, mai ales în ochii angajatorilor. Acum, dacă ne uităm la destinațiile cele mai populare, uh, vedeți aici un clasament. Um, aș dori să vă atrag atenția asupra câteva aspecte legate de mobilitate în momentul în care mobilitatea crește, există și un pericol, și anume ca această mobilitate să fie țintită doar către anumite state, către anumite destinații. Și din experiența noastră știm că două treimi din studenți merg în anumite țări, anumite destinații. Și avem o problemă în ceea ce privește învățarea celei de-a doua limbi, o limbă străină, și reprezintă uneori o barieră pentru mobilitatea anumitor studenți. Și deci încearcă, acești studenți încearcă să găsească cursuri și opțiuni de învățământ în țările anglofone, care propun limba engleză. Vedem că există câteva diferențe. Spre exemplu, destinația cea mai populară este Regatul Unit al Marii Britanii. Există un interes uh, istoric din punct de vedere al limbii și așa mai departe. Acum, dacă ne uităm la uh, domeniile de învățământ care sunt cele mai populare, Uh, vedem business, management, limbi străine, uh, științe sociale și așa mai departe. Schimbările nu sunt prea mari în timp. În concluzie, ce putem spune este că sistemul nostru de învățământ superior uh, este unul deosebit de important. Suntem conștienți de asta pentru că joacă un rol important în dezvoltarea economică, socială, culturală și reprezintă un element cheie uh, în perspectiva termenului 2030, învățământul superior reprezintă un element important în relansarea economică, în dezvoltarea economică și are o importanță sporită uh, în ceea ce privește experiența și calitatea experienței studenților. Pentru că vor apărea cu siguranță noi competențe, competențe de comunicare, competențe tehnologice și acest lucru va face ca studenții vor avea o capacitate de a se integra pe piața muncii sporită. Deci trebuie să acordăm o atenție deosebită uh, sistemului de învățământ, să evaluăm în mod constant performanțele acestuia și să vedem legăturile ce pot exista cu alte domenii din uh, Uh, uh, spre exemplu, uh, bursele Marie Curie și alte programe care pot permite astfel de punți între sistemele de învățământ. Aș spune eu că există această dorință în rândul guvernului de a fi atent la toate aceste aspecte. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule O'Sullivan. Am o singură întrebare către dumneavoastră nu înțeleg uh, diferența dintre studies și placements, uh, studiile și destinațiile. E bine, uh, în programul Erasmus, studenții au posibilitatea, studenții aproximativ 4.000 de universități, e bine, au posibilitatea de a face studii, de a, de a merge într-o altă țară, să facă studii acolo, minim 3 luni, maxim 12 luni. Asta este o opțiune. A doua opțiune este să meargă într-un stagiu în străinătate. În loc să, un, în loc să studieze, lucrează, fac un stagiu uh, la, la o companie. Vă mulțumim, spune doamna președinte, nu uh, înțelesesem acest uh, punct. Vă mulțumim pentru clarificări. Vă mulțumim, trecem la următorul vorbitor, domnul profesor Marco Matila. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, este o mare plăcere pentru mine să mă aflu alături de dumneavoastră pentru a prezenta, a vă vorbi despre nevoia de mai bune sinergii între uh, spațiul european al învățământului superior și spațiul uh, de european de cercetare. Strategia Europa 2020 are ca obiectiv o creștere inteligentă și durabilă, iar creșterea este bazată pe cunoaștere și inovație. La, în miezul acestei strategii se află triunghiul cunoașterii, care include legături între educație, cercetare și inovație. Este clar că Europa trebuie să investească în creșterea sinergiilor între educație, cercetare și inovație și politicile în domeniu. Ce este uh, spațiul european al învățământului, uh, al spațiul european de cercetare? E bine, acesta a fost utilizat de câțiva ani și uh, în, fi, în, în final are și o bază juridică spațiul, uh, de cerceta, spațiul european de cercetare înseamnă o mai bună utilizare a resurselor uh, umane în Europa, iar scopul principal este să se elimine obstacolele în calea cercetării uh, transfrontaliere și astfel să permită Europei să fie mai competitivă în uh, spațiul global de cercetare. Există o serie întreagă de uh, legături și sinergii între cele două um, spații. În primul rând, instituțiile de învățământ superior sunt instituțiile cheie, atât în spațiul uh, european al învățământului superior, cât și în spațiul european de cercetare. Obiectivul este același, să se consolideze competitivitatea la nivel global și atractivitatea universităților din Europa. Universitățile au un impact de, care nu poate fi negat asupra uh, bunăstării societății și asupra activității economice. Ne permite să cultivăm acel capital uman care ne va ajuta să răspundem la provocările ce ne așteaptă în viitor. Un mod de a atinge acest obiectiv este prin îmbunătățirea calității. Spațiul European de Cercetare sprijină uh, cercetare de ultimă oră cu criterii uh, Uh, de uh, calitate um, foarte stricte. Um, rankingul, um, clasamentele universităților sunt bazate și pe calitatea cercetării în acestea. Există um, diferiți actori care sprijină și finanțează numai cercetare de înaltă calitate. O universitate nu poate oferi o bună cercetare, o bună educație la nivel uh, global decât dacă oferă și cercetare de înalt nivel. Un alt obiectiv comun este îmbunătățirea transferului de cunoaștere între instituțiile de învățământ superior și societate. Provocarea este aici să se creeze noi abordări și noi structuri, astfel încât ultimele uh, rezultate ale cercetării să devină accesibile cât se poate de rapid întreprinderilor și uh, celor care fac politicile. La, în Finlanda se face uh, acest lucru s-au creat uh, centre strategice pentru tehnologie și inovație care permit o uh, cooperare foarte strânsă între industrie și spațiul academic. Iar aceste centre sunt legate și de sistemul de educație doctoral în universitate. Un alt bun exemplu al spațiului european de cercetare este Uh, conceptul Institutului European de Inovație și Tehnologie, așa numitul EIT, care creează legătura între educație, cercetare și inovație, astfel încât uh, cunoașterea să poată uh, circula. Acest institut oferă studii masterale și doctorale și Uh, include, implică și uh, actori din domeniul economic. Drept urmare, promovează și uh, mobilitatea între sectoare și ocupa, găsirea de locuri de muncă în sectorul privat. Un avantaj este faptul că s-a creat, um, s-au creat studii doctorale pe infrastructuri existente. obiectivul um, spațiului european de cercetare este să existe mai multe astfel de inițiative, pentru că universitățile uh, joacă un rol foarte important în crearea uh, inovației bazate pe cercetare. Cred că numai acest tip de inovație are șansa de a uh, găsi, de a ajunge la noi rezultate și de a crea prosperitate în Europa. Uh, spațiul European de Cercetare are um, priorități în domeniul studiilor doctorale. Acestea trebuie să devină mai, um, mai atrăgătoare pentru tinerii talentați. Uh, studiile doctorale de înaltă calitate sunt posibile numai dacă studenții participă la o cercetare de înaltă calitate sprijinită de acțiuni ale spațiului european de cercetare pentru a asigura educația acestor tineri, toate aceste, acest sprijin este esențial. Deci, salut um, noul principiu al um, studiilor doctorale inovative. Mobilitatea uh, cercetătorilor între universități, întreprinderi și administrații publice este un mod excelent pentru a le îmbunătăți competențele profesionale. De asemenea, mobilitatea uh, între sectoare crește uh, nivelul de cunoaștere uh, transferat, astfel creându-se inovații și noi locuri de muncă. Salut așadar și uh, cadrul european pentru cariera în cercetare foarte importantă este cooperarea internațională și mobilitatea. Însă există multe obstacole în calea acestei mobilități, iar în continuare lipsesc structurile de sprijin. Trebuie să stimulăm cooperarea transnațională între programele doctorale din punct de vedere al cercetării și să eliminăm obstacolele în calea eforturilor comune de cercetare ar trebui să se creeze programe comune internaționale de cercetare mai des. Er, programul Erasmus Mundus uh, pentru, de mobilitate pentru uh, studenții de la doctorat este un exemplu foarte bun. Din păcate, numai foarte puțini studenți pot participa la acest program. În cercetare avem acțiunile Marie Curie, care au, în, au uh, promovat într-adevăr mobilitatea internațională a cercetătorilor, însă trebuie ca programele existente să fie extinse. Un exemplu de sinergii pozitive între cercetare și, învăț, uh, și învățământ este uh, în zona regiunii Baltice bazate pe articolul 185. Scopul fiind să există o mai bună coordonare între organizații și um, uh, actorii din domeniul politic. Programul uh, beneficiază de un uh, buget de 100 de milioane de euro. și dorește să promoveze Uh, mobilitatea în domeniul regiunii baltice. Este un mod în care uh, studiile doctorale în universități pot fi integrate uh, cu programe de cercetare de bună calitate. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă spun că cercetarea, inovația și învățământul superior sunt conectate în, prin multe aspecte și au uh, aspect, puncte foarte comune. Este nevoie de mai multe sinergii, dar ne aflăm numai la început. Există um, cel puțin șase legături posibile, însă există în continuare obstacole care trebuie să fie eliminate cât se poate de rapid. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule profesor! Trecem acum la domnul profesor Michel Fetri, secretar general al Platformei pentru Învățământ pe întregul parcurs al vieții. Aveți cuvântul, vă rog. Uh, le micro, s'il vous plaît. Uh, Je vais, je vais peut-être euh, présenter une Vă voi prezenta o abordare puțin uh, diferită față de cele anterioare, încercând să extind spațiul de reflexie, pentru că foarte adesea abordarea vis-a-vis -vis de învățământul superior se concentrează pe tinerii studenți. Uh, deși astăzi se constată că în universități publicul e din ce în ce mai diversificat și uh, are din ce în ce mai mulți adulți. Prin urmare, cred că abordarea trebuie extinsă și uh, este un lucru corect pentru aceste noi persoane, dar și o necesitate. Celălalt element asupra căruia trebuie să progresăm se referă la definirea a ceea ce numim uh, învățare pe tot parcursul vieții, pentru că cred că dacă am întreba persoanele din această sală, fiecare ne-ar oferi o definiție proprie a acestei, uh, acestui termen. Cred așadar că trebuie să clarificăm conceptele și modul în care instituțiile le folosesc. Așadar, Ceea ce este fundamental pentru universități și pentru economiile noastre este că uh, învățarea pe tot parcursul vieții nu mai este o opțiune, nu mai este o a doua șansă sau oportunitate, ci o necesitate economică. Și cred că avantajul competitiv al economiilor noastre europene rezidă astăzi nu doar în actualizarea permanentă a cunoștințelor și a competențelor, ci și în accelerarea mișcării între cercetare, uh, producerea cunoștințelor și punerea în practică tehnică la nivelul unui număr tot mai mare din uh, populație. Și de aceea aici uh, devine important rolul învățării pe tot parcursul vieții, mai ales ținând seama de faptul că universitatea este și principala producătoare de uh, cunoștințe, dar și în centrul acestei probleme, pentru că ea poate atrage un numărul cel mai mare de populație, pentru că uh, din momentul în care 50% dintr dintr-o clasă ajunge la nivelul învățământului superior, iată, deci acesta este nivelul cel mai vizat de învățare pe tot parcursul vieții. Ca viziune, trebuie să ținem seama de evoluția parcursurilor profesionale. Uh, Astăzi nu mai putem vedea parcursul profesional ca o carieră unică într-o întreprindere sau în două sau într-o administrație, ci ca un ansamblu de cariere care se vor succeda. Și atunci miza instituțiilor este ca această evoluție, această schimbare de carieră și posibilitate de dezvoltare a mai multe cariere să capete un um, sens pozitiv. Și aici avem noi un rol foarte important, nu doar în ceea ce privește gestionarea acestor interfețe între mai multe cariere, ci și pentru a ține seama de persoanele ca, care se inserează în aceste noi instituții, atât pe plan personal cât și pe plan profesional. Prin urmare, trebuie să ținem seama de toate aceste elemente. În zilele noastre, universitățile nu putem spune că sunt absente din această schemă, pentru că, după cum am spus, există un procentaj semnificativ de adulți sau de persoane mai vârstnice care se întorc la universitate, dar până aici aceste aspecte au fost acoperite de servicii specializate și prezentate adesea ca unități separate. Astăzi însă se constată că universitățile au pus acest uh, sector cumva la periferie și nu îl consideră în uh, centrul activităților, neavând o strategie veritabilă și neconsiderând acest lucru o prioritate. Cu toate acestea, cred că în viitor este absolut necesar ca universitățile să propună servicii pe termen lung pentru studenții lor. Să spună, oferim o formare inițială, dar garantăm studenților noștri posibilitatea de a reveni oricând, fie pentru a dobândi competențe suplimentare, fie, vedem din ce în ce mai des, nevoia de a schimba paradigma de învățare, adică nu mai este vorba doar despre actualizarea cunoștințelor, ci adesea despre dobândirea de noi cunoștințe aprofundate, ținând seama de evoluția uh, profesională. Prin urmare, trebuie să putem asigura studenților o anumită continuitate și uh, să-i asigurăm că îi putem primi din momentul în care ei vin înapoi la noi. Uh, și totodată ținând seama, după cum am spus deja, de ceea ce au învățat dincolo de porțile universității. Sigur că există inițiative recente, comunicatul miniștrilor de la uh, Louvain din aprilie 2009, de exemplu, apoi carta privind uh, învățarea pe tot parcursul vieții, Uh, propusă de EUA. Există și formarea pe tot parcursul vieții ca element în cadrul Bolonia după 2010. Învățarea pe tot parcursul vieții este și un obiectiv strategic al educației și formării pentru 2020 și există și un plan de acțiune pentru învățarea în rândul adulților, dar mai sunt multe de făcut pentru a trece de la retorică la practică. La nivelul rezultatelor, vedem foarte bine că universitățile anunță că au strategii 35% uh, în 2003, 39% 6 ani mai târziu, dar, dincolo de noțiunea de strategie, există cuvinte foarte diferite și asta ne face să mm, revenim la acea discuție despre definiție. Există numeroase uh, proiecte dezvoltate și de rețele europene de învățământ superior care ne oferă mai multe informații cu privire la ceea ce se întâmplă astăzi la nivelul educației superioare. Și constatăm că există trei niveluri de implantare a strategiei de învățare pe tot parcursul vieții în, la nivelul universităților. Există universitățile care consideră și de aceea anumit stadiu adaptativ, consideră că învățarea pe tot parcursul vieții se referă uh, la servicii specializate, fără impact asupra activității universităților și adesea formarea pe tot parcursul vieții este asimilată cu formarea continuă sau dezvoltarea profesională continuă. miza și astăzi un uh, procentaj foarte redus al universităților au, depăși, au atins-o la nivel european. Miza așadar este să se treacă la nivelul organizațional, adică la nivelul în care să încercăm să organizăm simultan formarea inițială, formarea continuă și formarea prin intermediul cercetării. Se știe foarte bine că din combinația acestora trei se construiește rolul universității și, în cele din urmă, identitatea universității în sine ca instituție de, formare, de învățare pe tot parcursul vieții. Aceasta înseamnă că trebuie să punem în practică flexibilitatea, dar și să putem uh, aduce la oaltă populații diferite și să oferim noi servicii, mai ales servicii care vor ajuta la construirea unei cariere pozitive, încercând totodată să validăm studenții cu uh, experiența pe care au dobândit-o din uh, viața personală sau uh, profesională. Putem vorbi și despre un uh, alt treilea uh, stadiu, deși nu există universități europene care să-l fie atins, unele se apropie, dar sunt încă departe, și anume că ajungem la o concepție a universității în care, într-adevăr, învățarea pe tot parcursul vieții și ține de cultura universității, este așadar împărtășit, implică tot personalul și acoperă toate activitățile uh, universității. acest uh, concept al învățării pe tot parcursul vieții poate fi o cale de acces la excelență pentru universități, la fel ca și cercetarea. În încheiere, eu cred că există cinci mize pentru uh, perioada următoare. Mai întâi, să uh, apropiem în mod simultan și încercând să combinăm cele trei misiuni tradiționale ale universității, formare inițială, formare continuă și formare prin cercetare, trebuie și vedem clar pe baza acestei abordări că totul se, uh, este centrat pe uh, student, el se află în uh, centrul demersului universității Totodată trebuie ca tot personalul universității, nu doar profesorii, ci și restul personalului care are personali, uh, atribuții administrative să îmbrățișeze acest concept Totodată studenții trebuie să, fie, să li se ofere capacitatea de a învăța pe tot parcursul vieții, să înțeleagă că pot profita de toate formele de învățământ, de toate situațiile în care se regăsesc și totodată această uh, nouă, acest nou concept trebuie împărtășit și societății, pentru că universitatea nu poate fi izolată în uh, abordarea sa. Mulțumesc pentru uh, că m-ați ascultat. Mulțumesc, domnule profesor, și acum trecem la discuție. Cine dorește să intervină, am să vă rog, pe scurt și succint. Doamna Paliadeli, vă rog. Va interveni în greacă, vor, sunteți rugați să utilizați uh, căștile. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt încântată Um, că am reușit să um, urmăresc această dezbatere deosebit de interesantă, cu atât mai mult cu cât acum în Grecia tocmai s-a votat o nouă lege uh, și a fost votată cu o majoritate foarte largă, După cum știți, Grecia traversează o perioadă de criză și acest lucru are, bineînțeles, consecințe și în, uh, asupra învățământului. Și o întrebare revine deseori în mintea mea. Vedem universitățile în Europa uh, care încearcă să urmeze acel model anglosaxon. Și mă întreb dacă nu cumva o parte din această criză europeană, dar nu numai, ci și mondială, uh, Mă întreb deci dacă nu cumva o parte din această criză nu este oarecum legată de acest model anglosaxon. Recent s-a publicat, publicat o carte referitor la utilitatea științelor umaniste. Uh, spre, spre exemplu, uh, din punct de vedere al uh, contribuției acestor științe la democrație. Și atunci întrebarea mea, care se adresează tuturor, este următoarea. În ceea ce privește învățământul superior și în ceea ce privește spațiul european de cercetare, s-au determinat în mod clar mai întâi nevoile. Avem nevoie, spre exemplu, de o, o metodă de evaluare a rezultatelor universităților prin uh, criterii europene. Pentru că există uneori anumite îndoieli, deși acest lucru are un impact asupra rezultatelor, asupra programelor de învățământ. Ar trebui mai întâi să avem un sistem european de evaluare a uh, universităților europene și acest sistem uh, de evaluare trebuie să țină seama de dimensiunea culturală, mai ales în momentul în care discutăm despre științe. O altă întrebare care se adresează din nou tuturor experților și anume inovarea. Care este locul pe care îl acordăm inovării în cadrul universităților, în care uh, există o tendință uh, majoritară către științele umaniste, științele sociale. Eu cred că ar trebui să încercăm să facem o evaluare ținând seama și de aspectul inovării. Iar inovarea se aplică de asemenea și cercetării. Cum putem finanța, cum putem evalua instituții uh, cu caracter științific care, în principiu, nu se încadrează în ceea ce noi, din punct de vedere clasic și tradițional, numim ca fiind științe. Anumite programe Uh, de științe umaniste nu sunt considerate ca fiind științe în sensul uh, larg al cuvântului. Spre exemplu, antropologia. Eventual, dacă anumite sectoare nu sunt considerate a fi strict științifice, oare nu am descuraja anumiți candidați? Și spun acest lucru pentru că mă gândesc și la un alt aspect. cred că ar trebui să revizuim modul în care noi uh, definim științele, uh, fiind vorba de cercetare, fiind vorba de inovare. Mulțumesc, domnul, domnul Balenger. Grazie, președinte. Eu la, la... Mulțumesc, doamna președinte. Cred că Dezbaterea noastră a fost foarte bine prezentată, amintind faptul că pentru prima dată Comisia Europeană a prezentat o comunicare pe tema aceasta a învățământului superior. După discutarea rapoartelor din 2008, din 2009, Parlamentul a simțit nevoia să uh, aducă la zi acest proces Bolonia pentru a vedea exact ce se întâmplă în spațiul european al învățământului superior, pentru a face un fel de bilanț. E adevărat că acum ne confruntăm cu o criză economică majoră și avem nevoie de mai multă Europa în munca pe care o facem noi în, ziua, în uh, fiecare zi. Universitățile, în ziua de astăzi, nu mai pot să uh, Uh, funcționeze în mod izolat, fiecare în colțișorul ei, iar guvernele nu mai pot să uh, mențină această izolare a învățământului, compartimentalizarea învățământului. Deci e nevoie de o conlucrare. În acest sens, S-au creat legături între diferitele instituții din spațiul european de cercetare și din uh, spațiul european al învățământului superior. Lucru legitim. Trebuie să găsim noi modalități. Piața unică nu progresează în momentul de față dacă piața unică a muncii nu se va definitiva. Iar pentru a avea această piață unică a muncii, Uh, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere profesional, trebuie să facem în așa fel încât fiecare student care obține o diplomă într-un stat membru să fie uh, convins de faptul că diploma sa va fi valabilă și în celelalte state europene. Însă, în momentul de față, încă nu este cazul și nu depunem eforturile necesare pentru a îndeplini acest obiectiv. Procesul Bolonia în spațiul învățământului superior uh, a fost inventat foarte bine, însă nu a fost susținut îndeajuns și uh, nu s-a putut uh, aprofunda așa cum ar fi trebuit. Parlamentul European va discuta curând uh, un raport și în acest raport vom aminti Comisiei faptul că fiecare instituție trebuie să-și îndeplinească sarcina ce revine și anume statele membre trebuie să ia măsurile ce se impun pentru a susține, pentru a încuraja acest proces Bolonia. Universitățile, la rândul lor, și ele trebuie să facă eforturi pentru a conlucra cu celelalte universități. Evident, Uniunea Europeană nu este competentă uh, direct de acest lucru, însă are anumite misiuni pe care trebuie să le îndeplinească și trebuie să fixeze aceste obiective de sprijin pentru procesul Bolonia. Anumite căi, direcții au fost deja definite. Spre exemplu, trebuie să înțelegem foarte clar care este uh, definiția licenței. Ce înseamnă asta de fapt? E de fapt un ciclu de studii de trei ani care duce la anumite posibilități de angajare. Deci, societatea trebuie să facă această legătură între licență și gradul de uh, ocupare în anumite țări. Ori această legătură încă nu a fost realizată până în prezent. Apoi, o analiză a calității studiilor. Re- recunoașterea reciprocă a studiilor și a diplomelor trebuie să se bazeze pe încredere. Dacă într-o țară o diplomă în medicină uh, spre exemplu, în Italia, se merge apoi cu această diplomă în Franța și în Franța uh, se spune că, de fapt, nu, pentru, nu se recunoaște diploma pentru că nivelul de studii nu era suficient în Italia, atunci uh, nu se poate ajunge la o recunoaștere. Deci, pentru a avea această recunoaștere reciprocă a diplomului, e mai întâi nevoie de o recunoaștere a nivelului de calitate. Apoi, instituțiile publice, universitățile, Uniunea Europeană, autoritățile, întreaga Europa trebuie să înțeleagă că um, procesul Bolonia, spațiul european al învățământului uh, superior, trebuie să ducă la o transformare profundă a universității. S-a vorbit despre procesul Bolonia în mod tehnic, s-a vorbit despre obiectivele universităților în anumite domenii și așa mai departe. Acest proces se referă la natura, esența însă a universității. Nu ne putem opri doar la aspectul tehnic, ci trebuie să facem propuneri concrete. Don Kelly. Thank Da, mulțumesc, doamna președinte, și doresc să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, mai ales uh, concetățeanului meu, domnul O'Sullivan. Prezentările au fost foarte interesante și s-au referit la subiecte foarte diferite legate de învățământul superior, mobilitate, spre exemplu. Și anumite fapte au fost, uh, anumite cifre au fost prezentate Uh, tendințele, s-au prezentat problemele, nevoile studenților, nevoile pieței. Cred că s-au făcut progrese, dar cu siguranță încă mai e nevoie de eforturi dacă ne dorim să mergem și mai departe. Deci câteva puncte aș fi vrut să subliniez. Aș dori să întreb pe experți dacă au senzația că s-au făcut progrese pentru a alinia cursurile din uh, universitate, din programa de învățământ și nevoile angajatorilor și a pieței muncii. Ați constatat schimbări concrete, mai ales acum în contextul acesta al uh, crizei economice. Uh, ați văzut exemple concrete cum acest lucru s-a făcut? În al doilea rând, Cei care lucrează în uh, învățământul superior uh, pentru a fi angajați ca profesori, ca, știu eu, uh, lectori, câte articole trebuie să publice. Eu știu că ăsta este criteriul, dar eu m-aș gândi că ar trebui să avem alte criterii, și anume câți studenți au format, câtă experiență au, câtă Ă, poate am putea vedea cât uh, succes au avut studenții pe care ei au format pentru a-și găsi un loc de muncă și pentru a-și găsi un loc în societate. Și cred că doar astfel putem evalua dacă munca lor este cu adevărat una la înălțime. Deci cred eu că accentul nu trebuie să fie pus pe articole, ci pe studenți, cum aceștia se descurcă și cum aceștia, acești profesori sunt ulterior capabili să-și adapteze cursurile și conținutul acestora în funcție de evoluții. Și cel al treilea punct. Știu că în țara mea Universitățile noastre au pierdut câteva locuri în clasamentul mondial al universităților și asta e un lucru trist. Și aș fi vrut să știu uh, din partea experților care este părerea lor referitor la acest sistem de clasament? Cum anume ar trebui el să fie făcut în mod corect, o, in, uh, cu integritate, cu obiectivitate, fără de care uh, nu se poate face un clasament uh, care să oglindească realitatea? și se obține un clasament care nu mulțumește pe nimeni. Deci vedem că există multe probleme, există dificultăți, poate există chiar și o lipsă de obiectivitate, însă acum e momentul să explicăm aceste lucruri și să ne asigurăm că acest clasament se face în mod corect. Silvia Costa, pe favor. Silvia Costa. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri, care este deosebit de interesantă, ca o prelungire a comunicării pe care o face Comisia. Știind că va exista și o rezoluție a Parlamentului, este evident că această uh, audiere trebuia să fie organizată. Câteva observații. Mai întâi, având în vedere că Uh, formarea de-a lungul vieții este una deosebit de importantă, trebuie să centrăm lucrurile pe individ, pe persoană. Și procesul Bolonia trebuie să fie, deci, revizuit în așa fel încât să uh, vedem în mod diferit care este contribuția unei persoane uh, de-a lungul vieții. Așa cum spunea reprezentantul Finlandei, există acest triunghi al cunoașterii și trebuie să uh, avem o sinergie între educație, inovare și cercetare, lucru care poate duce la uh, gradul de ocupare în rândul tinerilor, care poate fi sporit. Apoi, universitățile, în cadrul procesului Bologna, trebuie, ar trebui să fie uh, evaluate mai mult și să fie și promovate pentru a garanta drepturile fundamentale. Și pentru a garanta rezultate mai bune în materie de transfer de cunoștințe. Și din acest punct de vedere, eu sunt de părere că există lacune. Știm că există Uh, servicii de inovare care sunt oferite și care, de fapt, nu reușesc să treacă de la stadiul de uh, produs al cercetării universitare la stadiul de aplicație concretă, uh, știu eu, industrială și așa mai departe. Ar trebui poate să găsim în cadrul Parlamentului European o strategie oarecare care să ne permită să facem această legătură între cercetare și aplicația aplicarea concretă, în practică, a acestor idei universitare. Apoi s-a vorbit despre mobilitate, s-a vorbit despre recunoașterea reciprocă a calificărilor și a diplomelor. Se pare că acolo încă mai există multe obstacole. E adevărat că Erasmus a fost așa un fel de locomotivă, cu rezultate bune, satisfăcătoare. Dar trebuie să vedem care va fi și care este participarea celor care urmează anumite stagii și ce anume fac angajatorii în acest context Erasmus. Și mi se pare mie că acolo ne confruntăm cu o dificultate. Pe de altă parte, în ceea ce privește evaluarea universităților la nivel național și ulterior la nivel european, Uh, ar trebui să avem elemente care să se refere la cantitatea și calitatea mobilității, nu numai a studenților, cât și a profesorilor, dar și capacitatea universităților de a conlucra, de a acționa în rețea, în așa fel încât să se poată integra și această dimensiune de învățare de-a lungul vieții. E nevoie de un acces la formare de un nivel ridicat, la un nivel ridicat. De aceea cred eu, și voi ajunge și la concluzie, că va trebui să concepem o universitate, universitate în calitate de studiu, um, într-un uh, context de parteneriat parteneriat cu centrele de formare autonome, cu întreprinderile, cu uh, universitățile, pe teme, pe materii de învățământ, care ar putea eventual să ducă la o finanțare prin Fondul European, Fondul Social European și așa mai departe. Deci să avem formări și uh, programe de învățământ suficient de suple și flexibile pentru a putea găsi uh, Uh, aceste punți de care avem nevoie. Deci toți cei care au competențe și calificări profesionale să poată participa la o astfel de formare în continuu. Mulțumesc, colegul Bagu. Köszönöm a elnök asszony. Nagyon érdekesen alakult a vita, és uh, amikor O'Sullivan... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Dezbaterea a fost într-adevăr interesantă. În timp ce l-ascultam pe domnul O'Sullivan, m-am gândit că Iată, intervențiile au fost în engleză și în franceză. Ar fi fost frumos să ascultăm ceva în daneză, în maghiară, uh, în slovenă. Poate că este vorba și de barierele știind că anumite limbi uh, sunt uh, foarte prezente în studiile studenților, pe când limbile mai mici nu. Programul Erasmus este unul de succes, însă de exemplu, um, rudele mele din Europa de Est participă la acest program în limba germană sau engleză, dar asta este departe de uh, obiectivul nostru de uh, plurilingvism. Există întotdeauna acest uh, um, obstacol. Poate ar trebui să se pună accentul și pe limbile mai mici, mai puțin, mai mai puțin prezente. Aș dori de asemenea să îi întreb pe experți ce părere au cu privire la acest punct. Aș dori să vă răspund chiar eu, spune doamna președinte, dar vom reveni la asta. Cred că nu ați înțeles bine programul Erasmus. Doamna Hannibal. Mulțumesc. Și aș dori să mulțumesc tuturor uh, experților este o discuție foarte interesantă și o dezbatere foarte interesantă și ne bucură faptul că avem și propunerea, ă, comunicarea comisiei, pentru că avem posibilitatea să facem progrese în acest domeniu. Întotdeauna am înțeles că spațiul european al învățământului superior era de fapt avea ca obiectiv ă, învăț, ă, mobilitatea, astfel încât să se creeze Uh, o zonă europeană a învățământului superior, așadar. Însă cred că există obstacole majore pe care trebuie să le depășim. Multe dintre ele sunt discutate astăzi. Există deja problema calificărilor și trecerea la calificări și la diplomele de tip bachelor, care cred eu că sunt uh, mai dificile pentru țările care nu l-au avut de la bun început. Vă asigur că Um, în calitate de cineva care a făcut acest tip de studii, că este foarte în regulă și că ajungi să ai o, diplom, o diplomă universitară um, pe bună dreptate. Întotdeauna există probleme în aceste idei paneuropene. Cum uh, facem față acestui subiect? Uh, și anume multilingvismul. Uh, este o problemă și pentru vorbitorii de engleză, par să nu vrea să meargă altundeva. Dar trebuie să ne gândim la asta, la ce uh, limbi sunt folosite în educație. Eu înțeleg pe cei care vin din țări unde se, se vorbesc limbi mai puțin, de circulație mai mică cred că trebuie să vedem cum abordăm limbile pentru că, și educația în domeniul uh, lingvistic, pentru că dacă nu, nu vom obține mobilitatea pe care o dorim. Apoi, finanțarea. Există diferite moduri de finanțare a cursurilor în Europa și a universităților. Dacă nu găsim o cale între statele membre de a face față acestui uh, lucru, vom avea probleme în continuare. În uh, Regatul Unit există uh, întrebări cu privire la taxele de studiu. Bineînțeles că suntem cu toții de acord că ar trebui să existe finanțare publică, dar cred că ar trebui să ne gândim mai mult la modul în care se asigură această finanțare și cum, drept urmare, obținem acea mobilitate pe care nu o obținem la ora actuală. Mă preocupă de asemenea faptul că nu părem să avem acea mobilitate în știință și tehnologii pe care am dorit să o vedem. Unul dintre cele mai utile lucruri pe care le putem obține prin mobilitate este să creștem nivelul de inovație și de cunoaștere. Iar acest lucru nu pare să se întâmple la ora actuală și cred că este un domeniu important asupra căruia ar trebui să ne concentrăm. Sunt însă de acord și cu uh, colegii care vorbeau despre evaluare. Cred că avem nevoie de mijloace de a putea evolua progresul și cum putem îmbunătăți lucrurile. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru intervențiile lor foarte oh, interesante. Aș dori să mă refer la trei puncte. În primul rând, este vorba de ceea ce a spus ultimul vorbitor. Mă interesează această trecere Uh, la universități care um, se adresează și persoanelor adulte vârst sau vârstnice. Se spune că există o criză și că există uh, deci există o criză și există multe persoane care se duc, se întorc în universități pentru a um, pentru a-și relua cursurile. Dar cum se face asta? Se oferă cursuri speciale sau putem, sunt integrați la cursurile obișnuite? Cum putem să îi aducem în același loc pe tineri și pe vârstnici? Care sunt posibilele soluții? Ce putem face pentru ca acești adulți, așa cum i-ați numit, să fie integrați în mod eficient și să primească o asistență eficientă când se întorc la universitate? Și încă un punct. Am citit când, undeva în presă că uh, în rândul celor 50 de universități de top din uh, Europa există uh, doar foarte uh, în rândul clasamentului global există foarte puține universități europene. Uh, patru acum, Oxford, Cambridge și încă câteva. Nu știu dacă acest clasament este bun sau dacă pur și simplu suntem atât de slabi în, uh, în Europa în ceea ce privește universitățile. Iar apoi aș dori să reacționez la uh, ceea ce uh, tocmai s-a spus cu privire la limbi. Eu sunt biling, vorbesc catalană și spaniolă. Și pot să vă spun că la Barcelona este foarte obișnuit acest lucru. La Universitatea Catalană profesorii predau în catalană. Dar dacă rămânem la asta, excelența va scădea, pentru că există mulți studen studenți din America Latină care nu pot, uh, care nu înțeleg catalana și există din ce în ce mai puțini profesori care cunosc catalana suficient de bine pentru a preda la nivel universitar. Este păcat pentru că încercăm să sprijinim limbile minoritare, dar nu este așa de, de uh, ușor la nivel universității. Domnul Tacula. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. voi uh, folosi uh, limba um, care este uh, rudă, să spun așa, cu maghiara, așa nume finlandeză. Am avut multe întrebări, eu voi încerca să răspund pe scurt. Cred că suntem cu toții de aceeași părere. Europa este un continent, un, un vechi continent și cunoașterea este foarte importantă în ceea ce privește ocuparea. Acest triunghi care a fost uh, prezentat este um, miezul care ne permite să aducem o valoare adăugată la nivel european și uh, care ne permite să rămânem competitivi. Bineînțeles, avem nevoie de inovație și avem un exemplu bun în Europa a faptului că vechile inovații nu sunt suficiente. Avem nevoie de noi și noi inovații. Nokia, de exemplu, a fost o companie finlandeză, a fost uh, mutată din Germania în România, s-a crezut că este mai ieftin, dar n-a fost suficient, pentru că inovația nu a mai adus nimic nou. Am auzit că acum fabricile din România se vor închide. Și acesta este un exemplu al faptului că nu putem să ne bazăm numai pe vechile inovații. Avem nevoie întotdeauna de cercetare și de noi inovații pentru a merge mai departe. O întrebare. În Uniunea Europeană există 27 de state membre, culturi diferite și diferite niveluri la care oamenii se pot întâlni. Vorbim despre cooperarea între universități, despre mobilitate. Dar cât de real uh, este acest lucru? Cât de mult se întâmplă în realitate? Eu cred că punctul forte al Europei este această multiculturalitate și cred că ar putea aduce ceva nou acest lucru. Cât de realist este însă acest schimb de bune practici? Sau există un obstacol aici? concurența între universități, de exemplu, că universitățile încearcă să își protejeze propriile activități și sunt prudente în transferul și schimbul de inovații și rezultate ale cercetării. În ceea ce privește finanțarea, ea este diferită pentru universități în diferitele state membre. Unele universități își doresc pur și simplu să fie suficient de bine finanțate și um, caută, practic, um, câștiguri pe termen scurt. Cum putem îmbunătăți cooperarea universităților europene și a institutelor de cercetare astfel încât să se facă acest schimb de practic, de bune practici și ca ele să fie puse în aplicare pentru a avea inovațiile de care avem nevoie. Vă mulțumesc! Doamna Benera Patu, aveți cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Eu mă gândesc că suntem într-o lume complexă, cu crize multiple, iar uh, pentru mine universitatea este un loc unde putem reuși să fim și să intrăm și să ieșim, fie că suntem studenți tineri, uh, angajați sau uh, șomeri. Uh, Colegul meu vorbea despre uh, educația pe tot uh, parcursul vieții și eu cred că aceasta trebuie să se realizeze la universitate. Chiar și eu am urmat același parcurs, ținând seama de nevoile mele și nu doar de cele ale întreprinderii unde lucram. Doamna Paladeli, a vorbit despre importanța științelor umaniste. Pentru mine este esențial, pentru că suntem într-o lume complexă, care evoluează rapid. Dacă atunci când părăsim, uh, când terminăm uh, bacalaureatul și mergem la universitate, peste 5 ani poate facem un curs uh, care nu mai are nicio valoare. Vedem că se întâmplă în Portugalia, în Grecia, în Spania. Uh, s-a ajuns la acea masă de șomeri cu diplomă. Adică ei au urmat uh, un, uh, o curiculă care, de la începutul până la sfârșitul uh, cursurilor, uh, a făcut ca materiile predate să devină deja învechite și atunci cred că trebuie să părăsim acest concept să sp- uh, care spune că intrăm în facultate ca studenți, învățăm, ieșim și găsim un loc de muncă. Uh, nu trebuie să spunem doar că trebuie să dăm competențe pentru ca studenții să-și poată găsi un loc de muncă. Uh, lucrurile sunt mai complicate de atât. Deci, universitate deschisă pentru intrare și pentru ieșire, învățare pe tot parcursul vieții, un element important, și apoi se pune problema evaluării. Ce evaluare se poate face? dacă universitățile sunt clasate, clasificate pe baza competențelor pentru salariați, eu cred că nu punem problema așa cum trebuie, pentru că universitățile își, și-au urmat întotdeauna parcursul propriu și ele sunt și locuri unde societatea se uh, găsește pe sine. De exemplu, la Paris, instituțiile, institutele uh, recunoscute ca fiind foarte importante, cum ar fi în alta școală de științe sociale, sunt uh, locuri unde eu am fost. Poți să intri, să urmezi niște studii și să pleci. Uh, nu e vorba doar despre a urma cap-coadă un parcurs integral. Apoi, în ceea ce privește clasificarea universităților, cred că trebuie să ne gândim uh, care sunt criteriile pe baza cărora vrem să le clasificăm. Eu cred că comunicarea Comisiei este puțin prea orientată. Vrem să consolidăm legăturile cu lumea muncii, să încurajăm antreprenoriatul, spune acolo. Dar eu cred că avem această masă de diplomați cu dip- de șomeri cu diplomă și care ne pot spune dacă facem lucrurile bine sau nu, pentru că dacă e un număr atât de mare de șomeri cu formare, nu credeți că ar trebui să ne regândim procesul? Pentru că locul, uh, universitățile trebuie să fie și locul unde să formăm cetățeni care să poată uh, locui într-o societate complexă și de aceea științele umaniste ne vor permite să avem această bază intelectuală uh, care să ne ajute să înțelegem societatea și să evoluăm. Mulțumesc, aș dori să fac și eu câteva remarci. Aș dori să-i spun profesorului Luțato că am înțeles că dumneavoastră vedeți lucrurile la fel cum le vedem noi cu bachelor, cu studiile de tip bachelor. la noi n-am reușit să facem nimic. când am fost la Göteborg și în țările nordice, am întrebat cum ați făcut. Uh, păi, foarte pragmatic. Și uh, i-am întrebat, bun, pragmatic, cum ați, face, cum ați făcut? Uh, și ei mi-au răspuns, am avut practic aceeași structură înainte. Uh, iată, studenții sunt, uh, după aceste studii, trimiși într-o lume care, cu, uh, cu niște studii cu care nu au ce să facă, pentru că nu a fost clar de la bun început ce poate face un student cu o astfel de diplomă. Uh, la unele universități, la unele facultăți specializate era posibil, dar a fost nevoie de eforturi foarte mari ale universităților și a profesorilor, astfel încât acest program de tip bachelor să aducă ceva. S-a îmbunătățit între timp, dar nu cred că am ajuns încă într-o situație ideală. Dar asta nu poate nici politica, nici uh, oamenii politici și nici miniștrii nu pot să facă asta și cred că numai, numai universitățile pot face asta. În al doilea rând, în ceea ce privește clasamentul, clasamentul pe care îl cunoaștem este un clasament de excelență. Avem și noi o problemă și anume multilingvismul pe care îl avem în Europa este și un obstacol, un obstacol în calea găsirii excelenței. De aceea mă bucur foarte mult și cred că am înțeles comisia mai bine, pentru că eu cred că comisia are în vedere un alt fel de clasament, să vadă uh, ce, ce fac acele anumite universități din, din Europa, ce putem obține aici, ce putem obține dincolo. Noi nu vrem un clasament în care să ni se spună care e mai bun, pentru că e greu de făcut asta. Este foarte dificil să ai criterii pentru a spune că unul sau altul este mai bun, pentru că nu este vorba numai de cercetare, este vorba și de pedagogie, de uh, educație. Și dacă nu ajungem la nivelul în care să evaluăm bine uh, pedagogia, uh, nu vom ajunge nicăieri. Mă bucur foarte mult că ultimul vorbitor care s-a referit la învățarea pe, par, par, pe întreg parcursul, parcursul vieții uh, a spus practic ceea ce spunem noi de foarte mult timp de asemenea. Și anume, învățarea pe întreg parcursul vieții este acel program care uh, Um, acoperă tot, tot ce învățăm de la bun început până la finalul vieții și acum vor să inventeze ceva nou, nu știm exact ce, mm, nici măcar nu mai vrem să avem această expresie învățarea pe întreg parcursul vieții, însă este o expresie a ceea ce ne trebuie și la nivel universitar. Nu putem să, să facem să dispară această formulă din toate documentele. Așadar, nu pot decât să vă rog până în 23, când este termenul, să uh, faceți uh, cunoscut comisiei că acest lucru nu este uh, pe placul uh, celor care au inventat acest uh, sistem și acum uh, să dispară, oare ce nume o să-i dea? Deja am interzis câțiva termeni, trebuie să vedem ce mai vine. Încă o întrebare, pentru că nu am înțeles un lucru. Unul dintre dumneavoastră a spus că Erasmus Mundus are foarte puțini participanți. Vă amintesc, Erasmus Mundus a fost un program care dorea să ne deschidă pe noi către întreaga lume, pentru către state terțe. Între timp avem însă inversul, posibilitatea ca doctoranzii din Europa să meargă în state terțe. Aș vrea să știu de ce uh, mi-ați spus că foarte puțin participă. Foarte puțin participă din uh, interiorul Uniunii Europene pentru că doar de curând a fost deschisă această posibilitate. Apoi, ați vorbit despre programul bonus, programul uh, Mării Baltici, zonei Mării Baltice. N-am auzit de asta. Sigur nu este un program al Uniunii Europene. Dacă cumva este un program al Uniunii Europene, trebuie să vă spun că eu n-am auzit în viața mea de el. Mulțumesc. Acum am să îi rog pe expert să răspundă la întrebările care le-au fost adresate. Comisia va veni mai târziu. Fiecare dintre dumneavoastră cât de succint puteți. Domnule Luțato. Mulțumesc, doamnă președinte. Toate întrebările au fost foarte interesante, iar eu mă voi referi la trei puncte când m-am simțit. Uh, doamna președinte spune vorbitorului că poate vorbi în italiană. Bun. În primul rând, ceea ce a menționat și doamna președinte, și anume programul de tip bachelor. Situația în Germania și în Italia este comparabilă. Și motivele sunt că, probabil și acestea, că noi aveam tradiții la nivel universitar, tradiții puternice, fiecare crede că sistemul pe care îl are este cel mai bun pe care uh, ar fi putut să-l obțină și nimeni nu vrea să schimbe ceva. Eu nu cred însă că problema se rezumă la nivelul universităților. Avem nevoie și de sprijin instituțional, politic. De exemplu, utilizarea unei diplome pe piața locurilor de muncă. Aici este un aspect foarte important. Am spus Uh, ceea ce a spus și președintele Asociației Universităților la Viena. Universitățile trebuie să se asigure că un bachelor devine cât se poate de util și pentru asta unele lucruri trebuie să se schimbe. Am, prevăzusem să vă mai Uh, furnizăm câteva documente dacă doriți, dar nu cred că rezultatele studiilor de tip uh, bachelor sunt atât de, uh, de catastrofale. Grupul a arătat că este vorba mai degrabă de întrebarea dacă studenții doresc să studieze după bachelor. Însă, uh, studiile au arătat că um, locurile de muncă pe care le primesc cei care au terminat un bachelor nu sunt chiar așa de rele. Apoi, în ceea ce privește clasamentele, s-a menționat acest subiect de mai mulți vorbitori. Mai ales în Parlament, la nivel politic, trebuie să uh, discutăm despre asta. Chiar dacă um, criteriile sunt uh, criticate, probabil sunt totuși cele mai obiective criterii. Eu nu cred că asta este problema, obiectivitatea criteriilor. Nu. Trebuie să ne gândim ce teme, ce domenii sunt cuprinse în acest clasament. Nu trebuie să uităm asta ce se cuprinde în acest clasament. Avem și grupul de uh, urmărire a Bolonia și aceștia au spus că ar trebui să vorbim mai degrabă de transparență și nu de clasamente. Dar nu putem evita ca acest clasament să fie utilizat. Știți că Comisia finanțează o serie întreagă de proiecte, sau creat o serie întreagă de grupuri pentru ca universitățile să-și poată defini sarcinile. Avem clastere de universități care sunt și de facultăți care sunt active într-un anumit domeniu. Asta este foarte bine. Dar întrebarea este ce includem ca criterii, doar cercetarea sau și alte valori? De exemplu, criteriul cum ar fi Um, sunt profesorii în măsură să îmbunătățească metodele pedagogice? Um, apoi, studiile, um, cunoștințele pe care le obțin studenții ar trebui să fie un criteriu. Sunt uh, lucruri foarte concrete. Ce se întâmplă cu studenții după ce au terminat studiile. Însă, uh, pericolul este să uh, cuprindem numai lucrurile care sunt măsurabile. Criteriul măs, uh, fapt, conform căreia ceva trebuie să fie măsurabil este important, dar nu este singurul. Rolul universităților este esențial. Care este relația între facultate și societate? Toate acestea sunt aspecte pe care ar, treb ar trebui să le luăm în considerare în măsurători. Domnule O'Sullivan. This debate is... Mulțumesc frumos. Această dezbatere este foarte adecvată și extrem de importantă. Și uh, prima observație de natură generală este că ne aflăm acum într-una din cele mai grave crize economice și industriale care a dus și la probleme societale și de culturale și culturale din ultimii 60-70 de ani. Cu toate acestea avem cea mai bine educată forță de muncă și populație din istoria noastră, iar decidenții cheie, actorii cheie care au contribuit la crearea problemei pe care o avem, au participat mulți dintre ei la sistemele noastre de educație superioară, fie în această parte a lumii, fie în Statele Unite și așa mai departe. Ce ne spune acest lucru despre um, problema educației superioare atunci când vine vorba de abordarea problemelor cu care ne confruntăm. Această problemă a clasamentului pare să fie obsesivă la mulți dintre noi. Să vă spun lucrurile așa. Sunt 4.000 de universități în Europa eligibile să ia parte la programul Erasmus, indiferent de clasamentul folosit. Evident că există unele care vor fi printre primele 100. Asta înseamnă că restul de 3000 și ceva nu îndeplinesc cerințele, nu adaugă valoare uh, experienței celor care lucrează și învață în ele. În Irlanda, de exemplu, Clasamentele uh, tind să măsoare rezultatele, nu prea se uită la aportul de la care se pleacă. În Irlanda, universitățile, există universități și institute de tehnologie. Institutele tehnologice au început să funcționeze în anii 60 ca răspuns la schimbarea politicii economice a Irlandei, care încerca să uh, primească investiții străine. Deci avem nevoie de persoane calificate să lucreze în aceste uh, întreprinderi. Ei luau uh, studenți din sistemul secundar și din categoriile mai puțin bine reprezentate ale populației, care au ajuns un produs finit excelent după cum ne spun investitorii străini și angajatorii. Există un motiv pentru care uh, lumea investește în Irlanda și nu se referă doar la impozite. Deci acestea funcționează foarte bine în a oferi oportunități cetățenilor care altfel ar fi emigrat, nu ar fi fost capabili să găsească un loc de muncă astăzi. Dacă întrebați un student care lucrează acum într-o întreprindere de succes și are posibilitatea să-și plătească stilul de viață, să-și educe copii despre clasamente, o să spună că a meritat să se ducă la acel institut pentru a-și îmbunătăți stilul de viață și altceva nu contează. Apoi a întrebat cineva despre alinierea sistemelor educaționale și a universităților cu uh, nevoile industriei. Poate fi foarte dificil să definim exact care sunt nevoile industriei și ni se spune tot mai des că ei au nevoie de patru lucruri de bază. Ca oamenii să fie flexibili, creativi, să poată lucra în echipă și să poată comunica. Și unul dintre lucrurile la care am făcut referire în prezentarea mea este că mobilitatea este foarte bună în atingerea acestui rezultat. Dar nu e vorba neapărat de aptitudini. Poți învăța pe cineva să opereze un calculator, dar îl poți învăța să inventeze un calculator. Și avem nevoie de această distanță între uh, educația superioară și uh, lumea muncii. Ei trebuie să dezvolte capacitățile, aptitudinile de învățare pe tot parcursul vieții și un student care pleacă dintr-o universitate trebuie să se întrebe dacă va avea abilitatea și entuziasmul să revină, să continue educația. Vor înțelege valoarea acestei continuări? IMM-urile sunt sectorul cel mai dificil, cel care are cele mai puține resurse în ceea ce privește personalul uh, și educația acestuia. Este mai dificil pentru IMM-uri să um, stabilească o legătură cu uh, educația superioară. Și cu toate acestea, majoritatea studenților își găsesc de lucru în acest sector. Uh, Președinta, mulțumesc. Domnul Matila urmează. Da. Pienten kielten aseman. Mulțumesc. Voi folosi și eu această mică limbă înrudită cu maghiara. Doamna președinte a întrebat de ce doar unele universități au avut posibilitatea de a participa la programul doctoral Erasmus Mundus. Eu la aceste programe mă refeream. Programele doctorale în diferitele state și universități se confruntă cu diferite probleme. Este dificil să facem legături între acestea. În universități uh, avem de-a face cu mari schimbări și din acest motiv, din punctul meu de vedere, există doar unele universități care au putut uh, crea un program doctoral comun care să primească și statutul de Erasmus Mundus. O a doua întrebare. Era vorba de uh, formarea cercetătorilor și legătura cu programele pe termen lung programul pentru uh, zonei Mării Baltice este un program pe baza articolului 185, este un program comun și este administrat printr-un consiliu independent. Și Germania este participantă, este vorba de un program de cercetare luarea este practic uh, adresată um, un program adresat uh, țărilor baltice pentru a uh, rezolva aceste problemele acestor țări. Este un model excelent pe care cu privire la care aș da cu mare plăcere informații acestei comisii. Domnul Macula a întrebat de ce nu s-a văzut o creștere generală a nivelului în universitățile europene. Sunt de aceeași părere cu dumnealui un astfel de program pentru schimbul de bune practici ar trebui să existe. Bineînțeles că există în, une, în unele universități rețele pentru uh, schimbul de uh, bune practici. Leru este unul dintre ele. Uh, și uh, cele mai bune universități în domeniul cercetării sunt, uh, participă aici. Este un cerc înschis, închis însă, dar este un lucru bun pentru că din acest cerc se primesc cele mai bune practici. O altă rețea este Goembra, numit uh, după orașul Goembra, unde este vorba de universități mai vechi. Și aceasta este o rețea Uh, exemplară, care ar putea fi folosită chiar mai mult. Mai este însă nevoie și de alte rețele. Și cred că aici ar mai fi mult de făcut. Apoi, uh, din partea domnului din Catalonia, Uh, am fost întrebat dacă într-adevăr universitățile din Statele Unite sunt cu atât mai bune decât universitățile europene. Este vorba de buget aici, de mijloacele financiare. De exemplu, de exemplu bugetul Universității Harvard este mai mare decât finanțarea publică pentru toate universitățile publice din Finlanda. Universitățile noastre nu au posibilitatea de a se afla în aceeași clasă, însă părți ale universităților noastre sunt uh, la nivel foarte ridicat, chiar și la nivel mondial. Și așa se poate ajunge la rezultate foarte bune și la participarea în rețele chiar în statele mici și în universități mici. Apoi, în ceea ce privește micile limbi, să spunem așa, când este vorba de programul Erasmus Mundus, noi încercăm să oferim cursuri în limba engleză pentru studenți. Bineînțeles, avem finlandeză și suedeză ca uh, limbi oficiale, deci din uh, țările scandinave este foarte ușor să particip la acest, uh, la acest curs la acest program și vom avea și un program în limba rusă. Iar apoi, cei care vin pot face cursuri de finlandeză, de limbă și cultură finlandeză, astfel încât să îmbunătățim puțin uh, răspândirea micilor limbi. Încă ceva despre inovațiile tehnologice. Acestea sunt foarte importante în ceea ce privește competitivitatea. Avem nevoie de asta avem nevoie însă și de inovație socială în ceea ce privește sectorul public, educație, sănătate. De toate aceste lucruri avem nevoie acum mai mult ca niciodată în timpul, aceste, în timpul crizei. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Finlandeză eu nu voi putea vorbi, spune doamna profesor doamna președinte. Domnul Fetri. Rebondir sur euh, quatre... Aș vrea să mă refer la patru puncte, patru întrebări. Mai întâi, cred că Bologna a fost mai întâi, într-o primă fază, consacrată instituțiilor și organizării sistemului lucrurile s-au făcut uh, mult prea rapid pentru a putea ține seama de o serie de alte dimensiuni. Cred că astăzi ar trebui să inversăm procesul făcând mai mult loc individului și reaxând dispozitivul. Schimbarea s-a făcut, dar acum trebuie să începem să vedem care este locul individului în acest dispozitiv și cum să repoziționăm Bolonia în raport cu parcursul individual și cu continuitatea um, parcursurilor individuale. Aceasta a fost prima idee. Apoi, eu nu voi vorbi despre clasamente, ci mai degrabă de criterii de evaluare, în special ale agențiilor naționale. Astăzi, și mai ales dacă vrem să continuăm în direcția de a ține seama de individ, de perspectiva de învățare pe tot parcursul vieții, trebuie să schimbăm criteriile de evaluare la nivel național. Deci, în cadrul diverselor agenții și probabil că și la nivel european va trebui să se accepte uh, revizuirea criteriilor. Dar, în, astăzi, criteriile de evaluare sunt axate pe instituții, pe organizarea lor și pe productivitate și nu pe serviciile prestate, pe învățarea dobândită. Al treilea punct, într-adevăr, ne dăm seama că există probleme de mobilitate și de compatibilitate între diplome și așa mai departe. Numai că am început să construim un limbaj comun la nivel european și ne întrebăm care sunt rezultatele învățării. Atunci când în Franța am făcut validarea uh, studenților, nu am probleme cu o diplomă sau alta obținută într-un anumit stat membru. Eu înțeleg foarte ușor rezultatele educației. Uh, fie că e vorba de educație formală, informală sau neformală. Și cred că astăzi unul dintre eforturile pe care trebuie să le facem în cadrul universităților este această glisare spre o mai bună uh, lectură a rezultatelor învățării, o mai bună prezentare a acestor rezultate. Ce garantează universitatea ca și competențe? Și știm foarte bine că diplomele au specificitățile lor, caracterul local și așa mai departe, însă rezultatele educației acestea sunt clare. Și în sfârșit, punctul 4, o să vă răspund mai clar la întrebările care mi s-au adresat. Ce să facem la nivel practic pentru învățarea pe tot parcursul vieții, pentru ca universitatea să fie un loc deschis? Nu cred că astăzi există modele. Am încercat puțin modelul separat prin dezvoltarea formării continue sau uh, dezvoltarea profesională, a fost un răspuns la un anumit moment în timp, dar astăzi trebuie să găsim o diversitate de răspunsuri, dat fiind faptul că publicul este divers și nevoile sunt diverse. Prin urmare, la un anumit moment vom primi o persoană într-un laborator timp de o săptămână pentru că vrea să știe ultimele evoluții în cercetare uh, vis-a-vis de un anumit proces industrial, apoi uh, o altă dată vom face actualizarea cunoștințelor sau o altă dată vom face un curs complet pentru că dispozitivul s-a schimbat. Îmi amintesc de o perioadă în care s-a trecut de la Uh, sistemul de telefonie analogică la cea, cel digital, nu e vorba doar de o actualizare a cunoștințelor, ci de o adevărată schimbare a culturii persoanelor care s-au confruntat cu această schimbare. Iar uh, răspunsul că vă actualizăm cunoștințele în câteva ore nu este întotdeauna cel uh, bun. Trebuie să avem și capacitatea de a oferi răspunsuri diversificate. Și, în sfârșit, vis-a-vis de um, publicul amestecat. Pentru mine este un element esențial și în universitățile unde s-a practicat uh, la scară largă amestecarea publicului, nimeni nu merge înapoi. Studenții cred că au de câștigat pentru că au o viziune a mediului profesional cu ajutorul persoanelor care revin la studiile universitare, iar cele care revin sunt ajutate de studenți să înțeleagă anumite reflexii teoretice pe care le-au pierdut din vedere, iar profesorii se găsesc în fața unui dialog mult mai dinamic decât uh, în cazul separării. Sigur că uh, este o situație care trebuie acceptată, dar oriunde ea s-a realizat, rezultatele au fost pozitive. Mulțumim frumos, domnule profesor. Mulțumesc experților și acum dau cuvântul Poloniei, reprezentantului uh, Consiliului. Nu foarte lung, vă rog. Okay. Thank you. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Am să vorbesc în limba poloneză, deci v-aș ruga să puneți căștile. Przewodnicząca, Wysoka Komisjo, chciałbym dodać na początku, że... Doamna președinte, stimați deputați, de la bun început dați-mi voie să spun că reprezint Ministerul pentru Educație Superioară și Uh, cercetare, sunt și profesor de matematică la Universitatea de la Varșovia, ceea ce îmi deschide o altă perspectivă pentru ace- în ceea ce privește aceste probleme. Aș dori să spun că procesul Bolonia și modificările aduse de acestea nu sunt doar o idee frumoasă din punctul meu de vedere, uh, acesta este o reacție întârziată la unele procese care au existat în afara, Europa, în afara domeniului educației, în întreaga Europa, în primul rând. Nevoia cât se poate de vizibilă de a avea forțe de muncă bine formate, chiar dacă nu neapărat la un nivel de master, așa cum îl vedeam noi înainte. Uh, educația universitară va fi întotdeauna necesară. Și se vede din ce în ce mai des faptul că uh, răspândirea acestei uh, educații universitare este din ce în ce mai mare. reprezentantul irlandez a spus asta, 70% celor dintre 17 și 24 de ani studiază la universități. În uh, Polonia, numărul studenților a crescut de 5 ori și nu este singura țară în care există astfel de uh, fenomene. Însă pare de asemenea să fie necesar să, se facă, să aibă loc un schimb de paradigme în instituțiile de învățământ. Uh, dacă studiile uh, se adresează jumătății uh, populației, trebuie ca uh, ele să fie diferite față de cele care se adresau unei proporții de 10% a populației. Și asta, nu în ultimul rând, pentru că um, nivelul aptitudinilor este diferit față de cel când ne adresam doar elitelor. Iar procesul Bolonia a adus unele uh, răspunsuri aici. În primul rând, se crea un statut uh, tranzitor în care se putea obține o diplomă universitară care, pentru persoane care nu doreau neapărat să obțină o licență sau un, un studiu masteral, dar care le permitea în același timp uh, să obțină acest grad intermediar. Apoi, așa numita schimbare de, de paradigmă. Uh, faptul că cineva a studiat câțiva ani nu uh, înseamnă că va obține aceleași rezultate mai târziu ca toți ceilalți. Este vorba și de competențele și de aptitudinile persoanei respective, care, poate fi foarte care pot fi foarte diferite. Când este vorba de rezultatele studiilor, uh, trebuie să spunem că, în primul rând, diplomele devin mai credibile și, în al doilea rând, putem spune că uh, educația poate fi individualizată, astfel încât fiecare persoană acceptată uh, respectă anumite uh, criterii. De ce trebuie ca diplomele să fie credibile? Este cel de-al treilea proces cu care avem de-a face, în general. Este vorba de piața muncii, o piață liberă europenii cu diplomele lor călătoresc în uh, Europa și caută locuri de muncă. De aceea aceste diplome trebuie să fie suficient de credibile, pentru că nu întotdeauna instituția la care, în care au uh, studiat uh, este atât de cunoscută în întreaga Europa. Așadar, autoritatea diplomelor uh, se bazează pe ce poate un student, un absolvent, ce rezultate a adus i-au adus, uh, stu, i-a adus studiul. Așadar, cerințele către studenți trebuie să fie foarte clar definite și, în al doilea rând, uh, cunoștințele minime trebuie să fie verificate înainte de acordarea diplomei. Este ceva nou la majoritatea universităților. Înainte trăiam în lux, și anume Uh, prin faptul că îi acceptam numai pe cei mai talentați în universități. Iar acest lucru s-a schimbat și de aceea trebuie să schimbăm și uh, structura studiul, uh, studiilor. Și acest lucru este valabil pentru toate domeniile, nu numai la economie și uh, la industrie, mă gândesc la filozofi, la uh, filologi, uh, la toți ceilalți absolvenți pentru care avem nevoie de locuri de muncă. Este foarte important, de asemenea, să nu pierdem din vedere autonomia universităților. Este ceva ce uh, caracterizează modelul universitar uh, european din evul mediu. De asemenea, acreditarea transparentă a acestor sisteme. Avem deja asta în Europa, însă trebuie să ne concentrăm asupra rezultatelor educației. Nu este vorba de un instrument de verificare, ci este vorba de uh, acordarea credibilității uh, sistemelor universitare. Uh, sistemelor universitare. Și, nu în ultimul rând, legătura între pedagogie, între um, cursuri și cercetare. Trebuie să, și spuneați că trebuie să acordăm mai multă importanță. Eu nu cred că uh, universitățile europene au fost construite din cărămizi americane. Nu. Uh, timp de secole, universitățile europene au fost definite după Humboldt. Legătura între cercetare și uh, pedagogie. Aceasta era uh, piatra de temelie și rămâne așa. Este ceva extraordinar de important. Dacă avem acum această etapă intermediară în acordarea de diplome, este foarte important pentru că se vor găsi candidați pentru un studiu și vor primi și un loc de muncă. Însă este foarte important ca uh, educația universitară bazată să fie bazată pe cercetare din mai multe universități. Este ceva foarte important. Apoi, în ceea ce privește clasamentele, este o întrebare foarte dificilă. Listele pe care le cunoaștem uh, sunt foarte populare și au foarte mari efecte la nivel public. însă sunt destul de fragmentate în ceea ce privește performanța universităților. Este foarte dificil să găsești în aceste clasamente o universitate care este bună în domeniul pedagogiei. În ceea ce privește cercetarea, este foarte ușor să găsești universități care angajează uh, laureații premiului Nobel, dar este foarte greu să găsești uh, facultatea unde a studiat acest laureat al premiului Nobel. Iar acestea sunt uh, aspecte foarte importante și trebuie să le acordăm importanța necesară. Vă mulțumesc, a fost foarte interesantă intervenția dumneavoastră și cred că dacă Uh, președinția merge în această direcție, vom avea un bun aliat și pentru ceea ce ați spus la final, și anume că rankingul, clasamentul trebuie să includă și alte criterii, uh, inclusiv criterii de ordin pedagogic. Iar acest lucru nu este atât de ușor. Acum aș dori să-i dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnului Tyson. Thank you, Madam Chairman. I, I will speak English, but I will... Mulțumesc, doamna președinte. Am să vorbesc în engleză, dar am să mă folosesc de pretextul că e limba mea maternă. Acum aș încerca să vă prezint care este starea actuală a lucrurilor în ceea ce privește procesul Bal Ați menționat încă de la bun început și mai mulți deputați au menționat acest lucru, faptul că la Comisie s-a propus o comunicare în ceea ce privește sistemul de organizare a învățământului superior acum două săptămâni. Și bineînțeles există o legătură între cele două, iar Comisia e de părere că cele două aspecte, cele două politici trebuie să se apropie una de alta și să devină priorități cheie. Aș începe spunând că uh, rolul sistemului uh, superior de învățământ uh, este unul deosebit de important. Rolul principal al învățământului superior este să creeze și să transmită cunoașterea. Noi în Europa am fost foarte puternici uh, în această privință. Crearea cunoașterii a reprezentat o bază de dezvoltare și a reprezentat și o temelie a democrației. Și asta în ciuda faptului că uh, universitățile astăzi se pare că nu se descurcă așa de bine în uh, sistemele acestea de clasament. Uh, știm că uh, prima universitate europeană ocupă locul 28 în aceste clasamente, mult după alte universități din Shanghai și așa mai departe. Uh, însă ne putem pune întrebări despre modul în care se realizează aceste, aceste clasamente. Dacă nu ați avut ocazia să citiți acest, uh, aceste documente, vă, vă invit să citiți documentele publicate în vară de către Asociația Europeană a Investitorilor și veți vedea Uh, cum stă situația. Apoi, pentru a răspunde la cele spuse de domnul uh, Uh, diferența care există între nivelul de investiții în uh, cercetare și clasamentul uh, universităților. Știți că suntem încă departe de ținta noastră de 3% din PIB pe care a recomandat-o Comisia și pe care, cu care au fost de acord statele membre pentru finanțarea ce trebuie uh, să o avem la dispoziție pentru cercetare. Domnul Mațila, s-a referit de asemenea și la o comparație, comparație între bugetul Universității Harvard și bugetul tuturor universităților publice din Finlanda. Uh, însă lucrurile stau chiar și mai prost decât atât. Harvard este universitatea cea mai bogată din lume și are o fundație privată care a fost uh, înființată pentru a finanța tocmai activitățile sale. Și în plus de aceasta, putem spune că bugetul acelei fundații reprezintă aproape uh, bugetul tuturor universităților din uh, Statele Unite. Deci, vedeți, uh, provocarea este enormă și anume cum putem noi să îmbunătățim performanțele noastre în acest domeniu, având în vedere propastia care există. Iar propastia, de fapt, o reprezintă finanțarea privată. Uh, finanțare privată pentru învățământul superior. În, uh, există diferențe între Statele Unite și uh, Europa în acest domeniu. Depinde cum calculezi, ce rubrice în considerare. Acum, pentru a mă întoarce la procesul Bolonia, cred că noi nu trebuie să uităm un lucru, și anume că în primii 10-12 ani de existență, procesul Bolonia a condus la foarte multe realizări în domeniul învățământului în Europa și n-ar trebui să uităm asta. Două treimi din cele 27 de state care sunt acoperite astăzi din, de către procesul Bologna au organizat cam 90% din programele lor de învățământ în diferite cicle de învățământ, uh, cicluri de învățământ, așa cum au fost ele evocate, licență, masterat și doctorat. Și acolo unde există excepții, acestea se referă la anumite cursuri care duc la um, um, meserii și profesii care sunt reglementate, avocați, arhitecți, notari și așa mai departe. Uh, acolo există excepții, diferențe. Asta nu înseamnă totuși că aceste cicluri de învățământ sunt echivalente, pentru că există diferite uh, credite de învățământ, există dificultăți în materie de recunoaștere a acestor diferite sisteme. Acum, în ceea ce privește uh, primul ciclu care ar trebui să da, să permită accesul la al doilea ciclu, ceea ce este uh, scopul procesului Bolonia. 75% din cei care au o licență pot să, uh, să continue cu studii de masterat. Și, din nou, mai există această diferență între uh, profesion... studiile profesionale și studiile universitare în uh, licență. Acum, au existat foarte multe critici despre modul în care se utilizează acest sistem de transfer de credite. Uh, dar ce putem spune este că acest sistem este utilizat în 47 din cele 49 de țări. Și deci vedem că uh, utilizarea este una foarte răspândită. Progresul este clar și nu trebuie să uităm acest lucru. Și n-ar trebui să ne concentrăm numai pe probleme. Un alt aspect care joacă un rol important pentru uh, um, universități reprezintă gradul uh, de competitivitate, de dezvoltare, mai ales acum în procesul de relansare economică de după criză. Iată aspecte importante nu numai pentru economie pe ansamblu, dar și pentru studenți în sine. Și nu uitați că învățământul superior uh, îți permite să ai o șansă super, uh, în plus pentru a găsi un loc de muncă chiar dacă în statele membre acum șomajul este foarte ridicat și există dificultăți mari. În ceea ce privește competitivitatea, aș vrea să vă propun doar o cifră. În 2009, dacă ne uităm la numărul total de persoane care se înscriu în învățământul superior, peste o treime dintre ele se aflau, deci în lumea întreagă, se aflau în China. Dacă ne uităm la țările europene, Bineînțeles, există date agregate în ceea ce urește Statele Unite, Rusia, Indonezia și așa mai departe. Iar prima țară europeană este, Marea, uh, este uh, Regatul Unit al Marii Britanii care reprezintă 3,1% din total. Deci vedeți că avem dificultăți pentru a ne menține la, la nivel ceea ce înseamnă că ar trebui să extindem, să uh, propunem un acces mai larg la învățământul superior, ceea ce e ușor de zis, dar e mai greu de făcut pentru că e nevoie de investiții. Investiții pentru a ajunge la cele comunități care ar putea să studieze și e nevoie de asemenea și de investiții în rândul universităților. Trebuie de asemenea să reducem și rata de abandon școlar Uh, foarte mulți studenți se înscriu, însă nu toți termină studiile uh, la care s-au înscris. Și trebuie să găsim acele mecanisme de finanțare care să permită studenților defavorizați să-și continue studiile. Apoi, calitatea și relevanța studiilor și cursurilor ce sunt propuse. Uh, trebuie să ne adaptăm la noile grupuri de studenți. Poate că am putea avea o metodă mai modulară de uh, predare. Uh, trebuie să încurajăm reîntoarcerea adulților pe băncile universităților și asta e un lucru important pentru nivelul de competențe per ansamblu. Dacă ne uităm la țările nordice, unde uh, se pune accentul pe învățarea de-a lungul vieții în calitate de adulți, ei au reușit să mențină un nivel de competențe în diferite categorii de vârstă deosebit de ridicat. Apoi, de asemenea, e nevoie de o cooperare mai strânsă cu sectorul privat, în așa fel încât cei care predau cursurile să înțeleagă foarte bine care sunt nevoile uh, celor care vor angaja acei studenți, uh, care sunt uh, competențele de care au nevoie, competențe de comunicare, de team building, de uh, posibilitatea de a se adapta, de a se forma pe parcurs uh, pentru anumite uh, locuri de muncă specifice și diferite pe care le-ar avea în timp. Apoi, de asemenea, e nevoie de acea excelență în predare, în mod mult mai eficient decât am avut până în prezent. Se există, se existe premii ce să fie acordate tuturor disciplinelor de învățământ, în așa fel încât să recompensăm uh, profesorii care dau dovadă de excelență. Însă asta uh, trebuie să se oglindească și în progresul uh, uh, carierei uh, la universitate, care, bineînțeles, poate fi oglindit și prin articolele ce sunt publicate, lucru care demonstrează că profesorii sunt excelenți. O altă misiune a învățământului superior este să ajute economia locală și să încurajeze dezvoltarea. Uh, regiunii respective. Iar pentru asta e nevoie de relații mai strânse cu mediul de afaceri, în așa fel încât să revitalizăm lanțul acesta de, inova- de inovare pentru a dezvolta și pentru a uh, crea uh, companii noi, în așa fel încât universitățile să poată să fie implicate în crearea acestor noi uh, întreprinderi. Apoi trebuie să vedem și chestiunea specifică a guvernanței, să ne asigurăm că instituțiile de învățământ au libertatea necesară pentru a lua deciziile uh, ce se impun uh, referitor la modul în care trebuie să funcționeze pentru a avea cele mai bune răspunsuri. Și apoi trebuie să analizăm și uh, problema finanțării, având în vedere că finanțarea publică în momentul de față cunoaște dificultăți. Și să vedem cum în funcție de nevoile ce există de la caz la caz se poate asigura finanțarea sunt convins că veți fi de acord cu mine dacă vă spun că uh, Institutul uh, de Tehnologie de la Dublin nu poate fi finanțat exact la fel ca Institutul de Psihologie de la Dublin. Nevoile sunt diferite și deci nivelul de finanțare va fi cu siguranță diferit. Doamna președinte, încă, alt, am încă vreo câteva observații. Comisia propune în uh, cadrul financiar multianual să sporim uh, finanțarea la nivel european în ceea ce privește învățământul superior cu 17% pentru următoarea perioadă. Și vom face o propunere specifică pentru niște programe noi care să asigure acest lucru, dar vom face propunerea la finalul lunii noiembrie. Trebuie să ne asigurăm că aceste programe vor fi utilizate pentru a sprijini statele membre în toate etapele pe care le-am, le-am explicat până acum mobilitate și așa mai departe, gradul de ocupare a studenților după uh, absolvire și așa mai departe. Vom încerca cu siguranță să îmbunătățim calitatea mobilității, uh, așa cum este ea susținută deocamdată cu programul Erasmus Mundus și, dacă îmi permiteți, Uh, aș răspunde la întrebarea uh, pusă adinaur de ce sunt atât de puține universități care participă. Unul din răspunsuri reprezintă banii, banii. Uh, există 20 de persoane care aplică pentru fiecare curs care este finanțat. Apoi, e nevoie de alianțe și parteneriate care să promoveze uh, Uh, aceste noi legături, spre exemplu cu Institutul European de Tehnologie, care va ajunge la o etapă ulterioară și care cu siguranță va permite apariția unor noi domenii în care să putem interveni. Și acum câteva cuvinte referitor la clasamentul universităților, doar câteva cuvinte. M-ați înțeles, doamna președinte, că în propunerea noastră Uh, noi ne dorim să avem un sistem de clasament. Noi nu vrem să producem, să facem liste, liste, liste despre universități, ci să comparăm universitățile între ele, dar să fie comparabile, să nu comparăm, știu eu, ce universitate vestită cu uh, vreo universitate mai modestă într-un colț uitat uh, undeva în Europa. Nu, ne dorim să avem transparență în acest sens. Mulțumesc! Vielen Dank! Vă mulțumesc. Iată. Comisia face lucruri pe care nici nu are voie să le facă pe baza tratatului. Mi se pare excelent. Mă bucur că Comisia încearcă, mai ales având în vedere faptul că abordarea interguvernamentală în procesul Bolonia n-a fost, cel corect, n-a fost cea corectă, e bine că uh, se încearcă să punem trenul pe șine. Și uh, mă bucur așadar că uh, faceți aceste lucruri în cadrul Bolonia. Dar Bolonia nu ar fi putut să se întâmple dacă nu s-ar fi uh, utilizat sistemele, uh, instrumentele dumneavoastră. Sistemul de schimb de credite, ECTS, este instrumentul Comisiei. Oricum, cred că am, am învățat foarte mult în ultimii ani, cred că suntem pe calea cea bună și dacă tot ce am auzit astăzi de la Comisie și de la Consiliu va duce la, o, la faptul că vom merge împreună uh, pentru a face progrese, înseamnă că vom fi obținut ceva pentru viitoarele generații de studenți și nu numai pentru cei care uh, tocmai au terminat școlile, ci și ca, pentru cei care vor să se întoarcă în universități. Însă lucrurile nu pot fi organizate din afară. Universitățile au avut probleme cu programele de tip bachelor și master. Uh, dacă acum trebuie să se deschidă și mai mult pentru alte categorii de persoane, e bine, acest lucru va necesita o flexibilitate foarte mare, pe care, sincer, să fiu, nu o văd. Eu îmi doresc ca ea să fie găsită astfel încât uh, universitățile să poată face față provocărilor care au fost numite astăzi la finalul acestei audieri. Nu pot să spun decât că sunt foarte mulțumită pentru că am învățat foarte mult datorită experților. Am aflat foarte multe și de la Consiliu și de la Comisie. Ne-am uh, putut extinde orizontul, iar în rapoartele pe care le vor face colegul Berlinger și încă o colegă pe care trebuie încă să o numim, E bine, în aceste rapoarte veți regăsi cu siguranță sugestiile dumneavoastră. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență, mulțumesc colegilor pentru um, prezență. Întreb dacă mai există ceva de menționat la punctul diverse. Trebuie să mai fiți de acord cu ceea ce am decis ieri seară la reuniunea coordonatorilor uh, presupun că sunteți de acord. Uh, vă urez uh, poftă bună și doamna președinte mulțumește și interpret.